Vă salut uh, călduros și aș dori să vă anunț uh, o uh, veste bună la secretariat. Avem două asistente noi, Catarina Heslevic și Sandrin Cutie. Ele vor face parte din secretariatul nostru cont. Bun venit la comisia noastră. Avem destul de multă muncă, deci ne bucurăm. În al doilea rând, aș dori să întreb dacă Uh, aveți uh, obiecții la ordinea de zi? Se pare că da, vă rog. Domnul Freund. Nu am nicio obiecție. Aș dori doar să spun să vă felicit pentru această scrisoare plină de succes pe care ați scris-o în numele nostru și ați împiedicat ca bani, uh, banii contribuabililor să nu se ducă uh, pe apa sâmbetei. E uh, vorba de comisarii care trebuiau să înlocuiască pe cei care au înlocuit comisarii de sfârșit de mandat. În calitate de președinte, Uh, am hotărât uh, să scriu această scrisoare. Uh, sigur că am mm, scris și v-am trimis mail-uri, dar în orice caz am hotărât să scriu această scrisoare numai cu coordonatorii, dar nu aveam o altă posibilitate, nu puteam să vă consult oral și de aceea am respectat procedura, deci am profitat de ocazie pentru a trimite această scrisoare. Mă bucur de faptul că aseară am obținut, uh, uh, s-a obținut un progres în ceea ce privește procurorul european și candidatul Parlamentului uh, a existat uh, o uh, negociere între Cont uh, și Lib. Avem prima româncă într-o poziție de vârf, doamna Laura Codruța Chioveși, și trebuie să spun că eu consider că este vorba de o persoană foarte competentă și mă bucur de faptul că am reușit acest lucru. Dar în orice caz trebuie să ne asigurăm că procedura se finalizează cu succes, pentru că în interesul nostru este ca banii contribuabililor să nu fie irosiți și deci avem, iată, un nou instrument la dispoziție dispoziție și doream să spun, iată, am obținut uh, un succes uh, imens uh, pentru Parlament. Bun, acum trebuie să vă spun că ședința noastră este transmisă pe internet și vă rog să nu spuneți lucruri deplasate. Avem și traducere, interpretare și ajung acum la punctul 3 de pe de zi descărcarea de gestiune 2017, Biroul European de Sprijin pentru Azil EASO, al doilea raport. Aș dori să dau cuvântul uh, raportorului, domnul Sarvama. Oh, thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus uh, destule pe acest uh, subiect, am luat cuvântul de atâtea ori încât nu cred că e necesar să mai repet ceva, deci vă propun să trecem direct la vot. Good. Bun, începem. Atunci aș dori să știu dacă toată lumea are cartela de vot. Da, minunat. cine este cu propunerea uh, domnului Petri Sarvama care amână uh, descărcarea. Știu că există întotdeauna schimbări la aceste uh, voturi. Uh, cei care votează împotrivă uh, sunt de acord cu acordarea descărcării, ca să nu fie niciun fel de neînțelegere, uh, ca să nu vină colegi la sfârșit să spună că voiau să voteze altfel. Deci uh, voiam să fie foarte clar din capul locului. Es geht jetzt zu Antrag 1. Deci avem uh, primul uh, aliniat, deci amânarea uh, amânării, cine este pentru, împotrivă, acest, împotriva acestui amendament, cine se uh, abține. Deci avem o, o majoritate clară pentru a nu acorda descărcarea. Nu pentru că nu punem preț pe ASO, aș spun, am spus acest lucru, ci pentru că anul uh, președinta, trebuie să facem vol, vot cu apel uh, nominal. Deci facem a doua oară. Pentru prima dată, nu sunt perfectă, e pentru prima dată când conduc o ședință de voturi. Cine este pentru? A, vot electronic. Da, vot prin apel nominal s-a deschis votul. 21 de voturi pentru, 6 abțineri, niciun vot împotrivă. Ajungem atunci la propunerea de rezoluție. Alineatul 1, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3, Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineatul 5. La amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 6 la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Alineatul 7, amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci alineatul 7 la amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se uh, adoptă nicio abținere, uh, 17 pentru 10 împotrivă. Uh, amendamentul 8 al doamnei Grapini, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 10. Alineatul 9 se corectează președintele amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 10. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. E respins. Alineatul 10, amendamentul 12. 12. 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 la, amendamentul ze la alineatul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 7 pentru 16 împotrivă și 3 abțineri. Aliniatul 10A. Amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 10B. Amendamentul 15, cine e pentru? A, este, e, e caduc, îmi cer scuze, spune președinta. Alinatul 10C, amendamentul 16, cine e pentru? Împotrivă. Credeți că trebuie să verificăm? Bine, verificăm. Cred că totul lumea e pentru. S-a închis votul. Da, într-adevăr, 26 de voturi pentru. Deci votăm uh, final, uh, votul final, uh, proiectul de raport astfel, astfel modificat. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. ...25 pentru, o abținere și o vot uh, împotrivă, deci iată a fost primul vot pentru mine. Uh, sper uh, să mă descurc mai bine în dățile viitoare. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, este descărcarea de gestiune Consiliul și Consiliul European. Isabel Garcia Munios este raportor. Nu știu dacă dorește să ia cuvântul. Voi hacer lo mismo. Da, mulțumesc. Am să fac și eu la fel ca colegul meu. Am spus deja ceea ce aveam de spus uh, la întâlnirea precedentă, așa că putem trece la vot. Putem începe deci cu votul. Cine votează pentru e împotriva descărcării, cine votează împotrivă e de acord cu acordarea descărcării. Deschidem uh, votul prin apel nominal. S-a închis votul. Doreați să spuneți ceva? Bun. ...25 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Ajungem acum la propunerea de rezoluție. Considerentul A, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Considerentul B, amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C, amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1, amendamentul 4, Maria Grapini. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 aliniatul 2. Cine e pentru? Cine e împotrivă în franceză? Respins. Alineatul 4, amendamentul 6, tot Maria Grapini, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 8, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6, amendamentul 9, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 7, amendamentul 10, cine este pentru? Vot pe părți, pentru prima parte, cine e pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 este compatibil cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 1, Isabel Garcia Munoz și Olivier Chastel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 10, amendamentul 13 pentru, împotrivă, vot prin apel nominal. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Vot. Close. S-a închis votul. Respins 12 la 12. 14 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 15 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 16 la alineatul 12 pentru, împo- pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, uh, amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar. Socialiștii erau pentru sau împotrivă? Pentru. Bun, atunci se adoptă. Amendamentul oral 2 Isabel Garcia Munoz, Olivier Chastel, pentru a elimina cuvântul Europeans de la amendamentul 17, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 13, amendamentul 18, Daniel Freund, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Alineatul 14, amendamentul 19, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La amendamentul 20 există rugămintea de a vota prin apel nominal, deci deschidem votul la amendamentul 20. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru, 7 împotrivă. Amendamentul oral numărul 3 la alineatul 14A al domnului Flanagan. Vă citesc. States are expected to finance their own presidencies and regrets that resorting to corporate sponsorship to cover some of its expenses has become common practice in recent years. Um, wer ist dafür? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm pentru că nu știu cum votează socialiștii. Deci verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Atunci uh, votăm uh, rezoluția astfel modificată. A 19 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Erau rezultatele ultimului vot. Bun, vot prin apel nominal la propunerea de rezoluție acum. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Cine pentru? Vot prin apel nominal, spune președinte, am cer scuze. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, o abținere și niciun vot împotriva. Am ajuns deci la Punctul 5 de pe de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, toate secțiunile. Corina Crețu este raportoare pentru aviz. Îi dau cuvântul acum. <clears throat> Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, acest raport este un raport complex. Este vorba despre bugetul uh, pe anul 2020, uh, care, după cum știți, este ultimul an din actualul uh, exercițiu financiar, de aceea uh, vreau să le mulțumesc tuturor uh, colegilor care au lucrat la acest raport, inclusiv colegilor de la comisie și de la grupuri. Am încercat să învățăm din lecțiile trecutului și să realizăm un raport de buget care va fi un buget al continuității, dar în același timp al tranziției către viitorul cadru financiar multianual. Au fost foarte multe discuții, nu cred că mai trebuie să continuăm. Le mulțumesc și celor care au depus cele 22 de amendamente și cred că ar trebui să începem să votăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, raportoarei. Mulțumesc uh, și uh, celorlalți raportori pentru strădania lor, pentru munca depusă și trecem acum la vot aliniatul 10A, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 10A, amendamentul 2, cine i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, la subtitlul 4 a cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Subtitlul 5, amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, socialiștii pentru sau împotrivă? Pentru, bun. Se adoptă, deci. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, subtitlul 5A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 11A, amendamentul 8, un amendament oral îl citesc. Humanitarian element to every migration issues which by necessity will usually involve emergency. Who is in favor? Cine-i pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Close. A închis votul. 14 pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. Ce trebuie să mai votăm? Nu. Aici așa scria, dar trecem la următorul amendament, 9, la liniatul 11A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10, la liniatul 12. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 6 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 12, amendamentul 12. Cine este pentru? E un amendament oral. Nu o să-l citesc, pentru că e lung, spune președinta. Sper că nimeni nu e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? PP-ul cum votează? Se abține PP-ul? Da, se adoptă atunci. Amendamentul 13, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 16, amendamentul 14, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 16, amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 16A, 16, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 17, amendamentul 17, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Alineatul 17, uh, amendamentul 18, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 17, amendamentul 19, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, amendamentul 21, cine e pentru, împotrivă, nu e foarte clar, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 20, Daniel Freund. E caduc. 22 acum. La 18A, cine e pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Vot prin apel nominal, votul final la uh, textul astfel modificat. S-a deschis votul. Douăzeci și patru de voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere. Se adoptă. Ich bedanke mich ganz Aș dori să vă mulțumesc pentru această sesiune de uh, voturi. Uh, mulțumesc uh, celor care m-au ajutat la această primă sesiune de vot. Ajungem acum la punctul 6, descărcarea de gestiune bugetul general al Uniunii. Astăzi începem cu întrebările sau uh, dezbaterile adresate directorilor generali. Aș dori să salută uh, călduros șase directori general, vedem cine a venit și cine nu, dar îl salut în primul rând pe domnul Jean-Éric Parquet, director general al Direcției Generale Cercetare și Inovare, pe domnul Ierji Bogdan Pleva, director general al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală. Îl salut pe domnul Marc Lumetră, director general al Direcției Generale Politică Regională și uh, Urbană, pe domnul Iost Cort, director general al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, pe doamna Mișu, directoare generală a Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne și pe domnul Quen Duns, sper că nu i-am stâlcit prea mult numele, director general adjunct al Direcției Generale Cooperare Internațională și Dezvoltare. La ședința coordonatorilor am discutat uh, deja acest subiect uh, Uh, am spus că trebuie să dăm cuvântul directorilor general pentru o prezentare succintă. După aceea vom avea posibilitatea să le punem și întrebări și deci aș dori să dau cuvântul în primul rând domnului Jean-Éric Pachet, director general pentru cercetare. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu astăzi aici, în fața comisiei dumneavoastră, pentru a vă prezenta raportul anual de activități și în același timp uh, voi prezenta pe scurt uh, cercetarea și studiile care s-au făcut în ceea ce privește inovarea. În ceea ce privește raportul anual de activități uh, Digi Research and Innovation și de asemenea alte directorate generale și organe care implementează programele de cercetare, își asumă responsabilitatea financiară, bineînțeles, cu cea mai mare seriozitate și vom face toate eforturile pentru a continua la fel. Raportul anual de activități, uh, puteți vedea și felul în care s-au implementat obiectivele de politici și cum uh, s-au realizat uh, aspectele de control intern. Avem două programe cadru, programul cadru 7, care este în curs și de asemenea o bună parte a eforturilor se centrează pe Orizont 2020 Vom vedea dacă se ajunge la un acord politic între instituții, însă oricum implementarea se face până în 2021. Uh, există două rezerve care au fost introduse în raportul anual de activități. Nu sunt noi, ele existau deja și în raportul precedent. Era vorba de raportul uh, pentru uh, programul cadru cercetare 7 și de asemenea cel uh, reprezentat de Fondul pentru Oțel și Cărbune de la DG Inovare și Cercetare. Rata reziduală a erorii este un pic peste nivelul prag de 2% uh, și de aceea, așa cum uh, se face în general la Comisie, am introdus aceste rezerve. După cum știți, ne apropiem de finalul programului cadru 7 și implementăm primele audituri și primele rezultate ale acestora, iar pe viitor vom face eforturi pentru campaniile de audit care vor veni pentru Orizont 2020. Avem de învățat uh, de pe urma celor uh, făcute în cadrul programului cadru 7, uh, pentru anul 2020 vom introduce măsuri de simplificare semnificative și așteptăm rezultate bune și în ceea ce privește rata reziduală a erorii. Iar pentru Orizont 2020, doamna președintă, știți probabil că nu sunt rezerve. Domnule director general, spune președinta, interpreții mă roagă să vorbiți un pic mai rar ca să poată interpreta până la ultimul detaliu ceea ce spuneți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, doamnă președinte, o voi face, bineînțeles. După cum spuneam, am observat deja primele rezultate pozitive în urma măsurilor de simplificare care au fost identificate pe baza experienței noastre în cadrul uh, de cercetare 7 pe care l-am introdus și pentru Orizont 2020 și aceste măsuri uh, de simplificare, uh, unități de cost uh, și sume paușal, toate aceste măsuri au fost deja discutate în trecut cu dumneavoastră, de asemenea cu Curtea de Conturi și acum am văzut deja consecințe pozitive în ceea ce privește rata erorii, pentru că aceasta a fost redusă pentru orizont 2020. Aceasta este o prima parte a programului. Din punctul de vedere a rezultatelor de audit, tendința este una pozitivă și știm că pentru orizont 2020 nu sunt rezerve care să fie introduse în raportul anual de activități. Rata estimată reziduală a erorii uh, se încadrează în uh, acea limită între 2 și 5%, așa cum era prevăzută în propunerile Comisiei. Orizont 2020 este primul uh, program de cercetare care se centrează în mod clar pe rezultate, pe lângă angajamentul de reducere a ratei erorii, Menționam de asemenea și eforturile de simplificare pe care le-am făcut și pot să spun că sunt mândru și în numele meu și al predecesorului meu și a echipei pe care o conducem. Curtea de conturi a confirmat anul trecut în raportul său că măsurile de simplificare au avut consecințe pozitive. Ele sunt percepute pozitiv și de către partenerii noștri și de către cei care implementează programele avem chiar și acest raport special al Curții de Conturi, care, dincolo de valoarea pozitivă pe care o face, indică și anumite recomandări pentru a aplica și mai multe măsuri de simplificare pentru a ne pregăti uh, în vederea implementării Orizont 2020. Vom continua eforturile pentru ca măsurile de simplificare să fie aplicate în continuare este esențial pentru beneficiari și, de asemenea, pentru o bună implementare și din punct de vedere financiar a programelor. Succesul Orizont 2020 nu depinde, bineînțeles, doar de regulile de simplificare și, bineînțeles, aici v-aș prezenta și câteva date pe care le deținem în legătură cu impactul acestui program. În primii patru ani de funcționare, a susținut peste 3000 uh, uh, de cercetători, din 300.000 uh, de cercetători în Uniunea Europeană, printre care și 17 programe care au fost incluse pentru premiile Nobel. Orizont 2020 încă nu a ajuns acolo, dar mai avem timp. Oricum, cei mai buni oameni de știință din lume doresc să facă parte din programele europene și, bineînțeles, lucrăm alături de mulți uh, inovatori în întreaga UE. Ne centrăm pe cercetare, uh, care este uh, condusă de Consiliul European pentru Cercetare și ne centrăm și pe îngrijorările societății, ținând cont și de noile tehnologii ale viitorului. Un element interesant, deși e adevărat că putem face mai mult, este problema brevetelor. Avem deja 5050 de brevete care au fost acordate și 800 care sunt în curs. Toate acestea pe scară largă, după cum spuneam, vom putea face mai mult pe parcursul implementării acestui program. Prin programele de cercetare încercăm să ne centrăm pe acele părți care aduc valoare adăugată. Și aceasta se vede în primul rând în felul în care se structurează eforturile făcute de industrie și de statele membre, pentru că acea parte este esențială. Programele reprezintă cam 8% din uh, finanțarea europeană și efectul de structurare pe care îl atingem este acela de a ajunge la o masă critică pentru a avea acea valoare adăugată dorită. Pe de altă parte, nivelul de cooperare este esențial pentru cercetarea noastră între statele membre, între instituții, cu consecințe deosebite, în special la nivelul de calitate al cercetării efectuate. Un al treilea nivel al valorii adăugate este acela de a susține statele membre în ceea ce privește provocările societății. Valoarea adăugată este, pe de o parte, faptul că există o multidisciplinaritate, un nivel transversal care nu se regăsește la programele naționale și, în același timp, avem răspunsuri foarte agile pentru provocările de politică din Europa. Includem aici uh, tehnologia, uh, programele spațiale, generăm cunoștințe din punctul de vedere al științei și din punctul de vedere al politicilor. Și programul UE se centrează în special pe aceste obiective, ceea ce se potrivește, bineînțeles, și cu obiectivele noastre. Dar voi încheia în curând, doamnă președintă, pentru Orizont 2020, bineînțeles, se pot face îmbunătățiri, Trebuie să uh, ne ocupăm de problema uh, faptului că există prea multe înscrieri în aceste programe, o problemă de lungă durată. Aceasta se datorează în primul rând succesului acestui program sau faptul că programele naționale se bazează prea mult pe finanțare europeană. Aici, la nivelul statelor membre, se poate face mai mult. Procedurile pot fi îmbunătățire de asemenea, nivelul de concentrare este foarte mare și putem vedea cum programele pot susține mai mult cercetarea între toate statele membre și ar trebui să se facă mai mult și în ceea ce privește cercetarea inovatoare. Este un element uh, bine cunoscut, uh, Consiliul European al Inovării, care a fost propus de domnul Mădeas la comisie și pe care noi l-am inclus ca și pilot în programul Orizont 2020. Îmi pare rău că m-am lungit atât de mult. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificări pe care le-ați dori. Mulțumesc, domnule președinte general. Eu uh, nu-mi dau mie, în calitate de uh, raportor, uh, cuvântul, în calitate de președinte. Preferam să dau cuvântul, în primul rând, directorilor general, dacă colegii au întrebări să vi le pună. V-ați referit la uh, uh, unele programe care sunt uh, sub o presiune foarte mare. În șapte ani, de exemplu, nu avem decât 20 până la 25% din fonduri pentru proiecte, deși aceste proiecte sunt uh, foarte bune. Și uh, eu, în calitate de co- deci în colaborarea cu uh, uh, autoritățile de evaluare, îmi dau seama că problema nu este uh, excelența programelor. Uh, câteodată diferența este de uh, un punct sau 0,1, deci uh, cumva uh, e o situație arbitrară. Poate ar fi bine să cercăm să rezolvăm, pentru că am uh, impresia că miniștrii de cercetare nu întotdeauna cooperează cu miniștrii de finanțe atunci când este o problemă, de exemplu. Apoi, Întrebarea mea este cum va arăta cooperarea cu autoritățile naționale, uh, deci uh, cu administrația națională? Cum se poate obține o mai bună coordonare? Există un fel de concurență uh, între autoritățile naționale? Și apoi o a doua întrebare Ați spus că am uh, asistat la o anumită simplificare și, într-adevăr, se menționează acest lucru și în raportul Curții de Conturi. Cu, totul, cu toate acestea, însă, uh, solicitările uh, sunt foarte, procedurile sunt foarte complicate, foarte greoaie. Mă gândesc că mai ales la universitari care nu sunt neapărat experți în a depune astfel de dosare. Deci cum uh, putem să uh, îmbunătățim lucrurile și asta cu măsuri concrete. Și o ultima întrebare legată de FP7, când uh, va fi închis în mod definitiv? Avem ralurile de 27,5 uh, milioane în curs, dar la uh, FP7 știm că s-a uh, închis programul. Aveți totuși o imagine de ansamblu în legătură cu ralurile care vor fi disponibile? Dau cuvântul în primul rând expertului și după aceea raportorilor alternativi. On... Mulțumesc. Am să răspund pe rând în ceea ce privește evaluarea rezultatelor și înscrierile. Este vorba de o frustrare generalizată în rândul comunității de cercetare, pentru că costurile, inclusiv costurile materiale pentru pregătirea propunerilor, sunt destul de importante. Motivul este, pe de o parte, rata de succes foarte mare, care este la 11,8%, mi se pare, la ora actuală. Cred că este chiar mai mică decât aceasta, cred că se ajunge chiar până la 3-4%, ceea ce bineînțeles nu-i prea bine. Și mai frustrant este că rata de succes este de doar 20% pentru propuneri care sunt evaluate ca fiind de calitate. Și aici bugetul nu este disponibil, din păcate. Sunt probleme greu de rezolvat, pentru că, bineînțeles, depindem de nivelul de mobilizare european, calitatea programelor pe de o parte, o spuneam și mai devreme, în multe state membre, resursele disponibile pentru cercetare și inovare nu sunt neapărat prioritare și asta înseamnă că cercetătorii depind în bună măsură, în special pentru finanțare, de programele europene. Deci, iată, suntem victimele propriului nostru succes. Ne-ați întrebat dacă ne coordonăm cu statele membre și aici avem un dialog deschis în ceea ce privește responsabilitățile noastre, mai ales în domeniul cercetării și toate aceste probleme vor trebui dezbătute. Știu că există și semestrul european, s-a arătat și nevoia de investiții naționale în cercetare și dezvoltare, deci se fac eforturi și s-au înregistrat și îmbunătățiri până acum. Cum putem face față acestei situații? În primul rând, există o presiune enormă asupra sistemului, există și conceptul de transparență și echitabilitate care trebuie aplicate, însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, finanțarea europeană depinde de uh, acea marjă de 0,1-0,2%. Asta este situația. Evaluările făcute sunt într-adevăr profesioniste, cu un nivel de transparență ridicat, procedurile permită uh, o ajustare a rezultatelor și, de altfel, uh, mulți uh, proiectanți de programe utilizează aceste posibilități. Există și vizite realizate de agențiile executive, de echipe ale Comisiei. După cum știți, la momentul acesta ne pregătim pentru Orizont Europa și este o parte importantă a discuției pe care o avem cu partenerii noștri, să vedem cum putem face ca evaluarea să fie transparentă, profesionistă și credibilă în același timp. Cred că uh, conceptul uh, de uh, reputație care era implicit uh, prezent în întrebarea dumneavoastră, cred că uh, nu trebuie neapărat să-l subliniem noi, însă suntem conștienți de această problematică iar soluția nu se regăsește la nivelul bugetului, pentru că știm că Orizont Europa nu va avea bugete de patru ori mai mare, dar soluția depinde de programe de lucru care să fie mai centrate, mai bine țintite, cu așteptări mai bine identificate, ceea ce ar putea îndruma cercetătorii și ar putea limita propunerile pe care le fac. Pentru că dacă se fac prea multe, aceasta generează frustrări, Există de asemenea și programe pilot cu o evaluare pe două etape. O primă etapă mai ușoară, care permite realizarea unei propuneri de pline care să ajungă într-o a doua fază de evaluare. După cum știți, sunt măsuri care au fost implementate și testate și care pot merge mai departe. Însă programul în sine este unul pozitiv și așteptările, după cum spuneam, din partea cercetătorilor sunt foarte ridicate. Ne coordonăm și cu statele membre, după cum ați văzut. În ceea ce privește complexitatea regulilor, în bună măsură aceasta are de-a face cu faptul că schema uh, se bazează pe posibilitatea de rambursare a cheltuielilor eligibile este un criteriu foarte clar în procesul de evaluare și implementare. Așa cum ați arătat, este foarte greu pentru noi veniți și în orizont 2020 avem jumătate din participanți care sunt noi. Deci trebuie să ne asigurăm că toată lumea în Europa înțelege programele și că noi veniți nu se confruntă cu dificultăți suplimentare. Avem și o rețea de puncte de contact naționale și echipe la nivelul Comisiei Executive, echipe care sunt pe teren în toate statele membre, tocmai pentru a-i ajuta pe eventualii beneficiari să înțeleagă clar regulile programului. Facem investiții puternice în acest sens. Cât privește FP7, programul cadru, avem câteva programe care sunt uh, încă deschise și care se vor finaliza până în 2020, deci din punctul de vedere al implementării și al cercetării la fața locului uh, ne aflăm aproape de finalizare. Dar probabil că va mai fi nevoie de câțiva ani până când toate proiectele vor fi finalizate din punct de vedere formal, din punctul de vedere al implementării și al auditurilor care trebuie făcute. Deci uh, mai avem câțiva ani până terminăm cu FP7. Și președinta întreabă, știți exact uh, ce se află înăuntru în acest FP7? Ce, ce ne așteaptă cu FP7? Pentru că um, la ce, aștept, la ce întârzieri să ne așteptăm? Un an, doi ani? Nu, nu avem uh, prea multe întârzieri previzibile. Avem un program care se va finaliza de altfel, toate vor fi încheiate până în 2020 și marea majoritate se vor finaliza până atunci. Programele de cercetare au fost alese în 2016, au început în 2017-2018, în general durează câțiva ani, iar în ceea ce privește ralurile trebuie să vedem care sunt cifrele exacte și, bineînțeles, vi le vom trimite. din câte știm noi, ralurile sunt sub control la momentul acesta. Avem uh, uh, și niște credite post-angajament care sunt utilizate la maxim și procesul de implementare, implementare durează mai mulți ani, iar în ceea ce privește previziunile pentru plata creditelor, uh, a trebuit uh, să fim un pic atenți la bugetul 2019. Uh, e vorba însă de doar 1,15% din proiecte și este un proces care în general este controlat destul de bine, dar oricum vă vom oferi cifre mai exacte pe această temă. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Acum am să-i rog pe raportorii din umbră să intervină doamna Pencova, după care domnul Șastel. I don't have a question. Do you have any question? Nu am nicio întrebare. Domnul Șastel, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș avea o primă întrebare. Atunci când e vorba de o întrebare transversală, care e valabilă pentru toți directorii generali, o putem adresa această întrebare acum și să ne așteptăm să avem un răspuns din partea tuturor celor prezenți? Da, puteți să o faceți. Deci, o primă întrebare din partea mea ar fi una de natură transversală, reluând descărcarea de gestiune 2017, alineatul 220, în care raportorul, în numele Parlamentului European, deploră faptul că raportul anual de activități nu include și evaluări în ceea ce privește performanța deci, adoptând raportul anual asupra gestiunii și a performanței, Colegiul de Comisari își asumă practic responsabilitatea politică generală în ceea ce privește gestiunea financiară a bugetului UE, însă nu și pentru informațiile referitoare la performanțe și rezultate și voi reveni asupra acestui aliniat din descărcarea de gestiune pe 2017 și aș dori să cunosc poziția directorilor generali față de această afirmație. Considerați că responsabilitatea politică include responsabilitatea pentru DG-uri sau este diferită? Și vreau să vă întreb dacă Comisia a luat măsuri pentru a îmbunătăți acest sistem de evaluare a performanței, mai ales prin indicatorii de rezultate pentru proiecte, pentru a permite o evaluare a felului în care fiecare proiect își aduce contribuția la atingerea obiectivelor globale. Este o întrebare pe care o adresez tuturor uh, directorilor generali prezenți aici. În ceea ce privește acum uh, DG Cercetarea, și avea câteva întrebări mai concrete. În primul rând, inegalitatea femei-bărbați, din punctul de vedere al criteriilor de alocare a finanțării pentru Orizont 2020. Știu că s-au făcut multe eforturi aici, aș fi vrut să avem câteva explicații în ceea ce privește criteriile de selecție și dacă unul dintre criteriile utilizate este acel gender mainstreaming pentru a asigura faptul că femeile au aceleași oportunități de acces la programele de finanțare. Dacă vedem raportul pe anul 2018, în jur de 21.000 de burse au fost alocate și aș vrea să știu care este proporția femeilor uh, în aceste date pe care le avem. O altă întrebare referitoare la IMM-uri. Cum evaluați astăzi nivelul de participare a IMM-urilor la partea uh, leadership și tehnologie generală și industrială în cadrul programului Orizont 2020? Mulțumesc! Si vous le permettez, Madame la Présidente. Dacă îmi să mă președinte, domnule Șatel, în legătură cu performanța, cred că ar fi util să aveți un răspuns orizontal, pentru că este vizată poziția colegiului. Așadar, răspunsul ar trebui să fie orizontal. Nu aș vrea să mă exprim direct, însă, în schimb, aș vrea să subliniez că în raportul privind politica de cercetare, elementele de performanță sunt foarte vizibile Gestiunea programului de cercetare este una directă asumată de Comisia Europeană prin uh, comisie și prin agențiile executive. Așadar, impactul este asumat de Direcția Generală și de serviciile care se ocupă de implementare. Bineînțeles, sunt disponibil pentru mai multe detalii cu domnul europarlamentar. În ceea ce privește egalitatea de gen, dispozițiile sunt următoarele – în comisia de evaluare, experții trebuie să respecte aceste criterii pe cât posibil și suntem foarte atenți să nu avem partipriuri în selecție, însă nu există criterii cu privire la rezultatele selecției și echilibrul de gen. Aloc Cările se fac pe principiul excelenței. În schimb, bineînțeles, în domeniul cercetării situația este nesatisfăcătoare în toată Europa. Aproape 50% din titularii unui doctorat la nivel european, 48% mai exact, sunt femei. În schimb, dacă este să analizăm beneficiarii și responsabilii centrelor de cercetare, cifrele sunt mult mai scăzute, 25-30% femei. Așadar, uh, trebuie să fie o obligație și o ambiție pentru statele membre să corecteze acest lucru și programul de cercetare trebuie să contribuie pe cât posibil. În ceea ce privește IMM-urile, nu știu dacă am înțeles bine întrebarea cu privire la burse. Bursele Marie Curie ale uh, Consiliului European de Cercetare Vă propun să uh, așteptăm puțin să văd care sunt detaliile. Aceste burse sunt prezente în multe proiecte colabora de colaborare în ceea ce privește competitivitatea industrială, dar sunt și un instrument pentru IMM-urile care sprijină inovarea avem ambiția de 20% în această privință. Colegin Viola von Kramon. Doamna Viola von Kramon, acum are cuvântul, din partea verzilor. O să mă exprim și eu în germană. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare. Ambele întrebări uh, ale antevorbitorului le împărtășesc și eu ce am auzit eu de la institutele de cercetare din Germania, de la mediul de cercetare, am auzit că accesul la fonduri în Uniunea Europeană este o uh, investiție imensă, ceea ce înseamnă că un institut de cercetare, de exemplu, uh, sau uh, o mică startup, o universitate, trebuie în primul rând să investească, să angajeze uh, personal pentru ca el uh, să se ocupe de uh, întocmirea cererilor și am înțeles că doar 3% din cereri beneficiază de fonduri. Deci probabilitatea ca fondurile să nu se acorde este foarte mare și deci fondurile respective se pierd. Mi s-a mai spus că avem de-a face cu o proastă gestiune Deci, proiecte uh, profesionale uh, se duc pe apa uh, sâmbetei. Uh, cei care beneficiază de fonduri nu sunt, uh, din păcate, cei mai uh, buni uh, în domeniul lor, ci cei care uh, știu să întocmească un dosar de cerere. Deci, poate pentru următorul uh, program de cercetare pentru Orizont uh, Europa ar trebui să uh, ne asigurăm că Uh, nu uh, trebuie să primească fonduri doar cei care reușesc să facă o cerere, ci să înlesnim acordarea de uh, fonduri și pentru instituțe, institute mici și pentru cercetători și cercetătoare individuali. În orice caz, este o problemă la noi în Germania. Uh, mi se pare foarte importantă și problema egalității de gen uh, și, într-adevăr, ar trebui să-i acordăm uh, o atenție sporită la, în următorul program cadru de cercetare, dar aș avea o altă întrebare și mm, nu știu dacă sunteți sau aveți căderea să îmi răspundeți acum sau poate ne puteți răspunde în scris. Am înțeles că există o mare companie chineză care în anul trecut a Uh, avut 17 uh, programe de cooperare cu uh, Uniunea Europeană sau cu Direcția Generală pe care o reprezentați și se pare că există și fonduri publice din China care au fost investite în aceste proiecte și care ar fi trebuit să fie plătite după aceea de către companiile europene. Nu este foarte ușor pentru că știți că nu avem uh, posibilitatea să comunicăm și nu uh, știm uh, într-adevăr ce se întâmplă, dar aș dori să știu dacă aveți informații, dacă aveți cunoștințe în acest sens. Ați permis acest lucru? Există cumva o anchetă Olaf pentru că e vorba de câteva milioane și pentru mine nu este vorba numai de bani, ci și de principiu. Permitem așa ceva sau nu? Um, Mulțumesc foarte mult. Un ultim cuvânt uh, privind evaluările și un aspect important acela al sprijinului pentru universități, pentru a-și pregăti propunerile. Înaintea propunerilor, uh, beneficiez de sprijin tehnic care există în universități și care are succes, însă cercetarea este făcută de cercetători, nu există îndoială. Și ideea este că consultanții sunt uh, adesea prezenți la pregătirea propunerilor. Suntem conștienți de asta și acum testăm, uh, pilotăm o nouă evaluare pentru instrumentul dedicat IMM-urilor. Avem două faze, o propunere scrisă și apoi un interviu la Bruxelles și, într-adevăr, am văzut rezultate interesante. Avem cereri scrise foarte bine, vedem inovatorul în fața noastră și ne dăm seama însă că nu își cunoaște propria cerere, însă avem și situația opusă. Propuneri care au ajuns la interviu și avem, care nu au fost grozave, însă echipa este ă, deosebită. Încercăm însă să îmbunătățim lucrurile și lucrurile pot fi îmbunătățite în continuare. În ceea ce privește miza, o cunoaștem și colegii mei din ă, alte direcții ale Comisiei, pentru că avem mai multe direcții generale cu acest portofoliu. Acum examinăm uh, procedurile și căutăm o strategie de audit. Suntem conștienți că există acuzații, nu voi uh, vorbi numele OLAF, însă în ceea ce privește cercetarea și uh, familiile de cercetători, analizăm această chestiune. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, domnul Flanagan, a, nu e în sală. Atunci, doamna Crețu, vă rog. Thank you very much. Uh, I know that our... Mulțumesc foarte mult. Știu că rolul nostru ca europarlamentar este să fim foarte critici. Însă voiam să iau cuvântul doar ca să mulțumesc, având în vedere că avem acum uh, directorii generali pentru cercetare și uh, pentru dezvoltare regională. În 2014, de la începutul mandatului meu, am încercat să tratez această penurie de bani pentru cercetare și inovare și am avut acel sigiliu de excelență, însă fiindcă nu avem uh, bani, am acordat posibilitatea ca proiectele ce nu pot primi subvenții din uh, Orizont 2020 să primească fonduri FEDER. Am transferat peste 100 de miliarde de euro pentru universități, pentru transfer de tehnologie și așa mai departe. Cred că în următorul regulament trebuie să ne gândim mai mult la crearea unor sinergii între FEDER, Orizont 2020 și alte programe, cum ar fi COSME, Erasmus+, pentru ca acesta să aibă un impact mai mare asupra cercetării. Și poate să găsim o cale să punem presiune asupra statelor membre să aloce mai mulți bani pentru cercetare și inovare, pentru că acesta reprezintă motorul pentru progresul oricărei societăți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Crețu! Aveți absolut uh, dreptate. Sinergia este o componentă în bugetul uh, nostru, este esențială. Dumneavoastră ați uh, creat legătura între fondurile de coeziune și Orizont 2020 și sigiliul de excelență este uh, foarte bine cunoscut. Arclometre și colegii din comisie din Departamentul de Concurență îl folosesc. Acum uh, încercăm să folosim mai mult măsura pentru a ne asigura că nu mai există ambiguitate privind ajutoarele de stat atunci când statele folosesc acest sigiliu de excelență ca să obținem mai multă claritate pe viitor și pentru a folosi și mai bine sigiliul. E nevoie de sinergii. Sinergiile pot fi îmbunătățite, însă cele două direcții generale colaborează cu Parlamentul și cu experții din statele membre pentru a se asigura că există reguli privind fondurile structurale Doamna președinte, asta se aplică la multe alte programe. Uh, avem încă procedură de codecizie pentru Orizont 2020 și alte instrumente, așadar Parlamentul poate să ne ajute să creăm cadrul potrivit pentru a profita de aceste sinergii. De asemenea, cei care implementează din statele membre și din comisie trebuie să se asigure că proiectele pot profita de aceste sinergii. Zunächst Mulțumesc foarte mult. Cred că, într-adevăr, ne aflăm în fața unei provocări foarte importante. Avem uh, Uh, unele state membre care nu uh, beneficiază suficient de fonduri în domeniul universitar și mai avem și problema uh, pe partea financiară. Trebuie să încurajăm excelența totală și nu trebuie pe, pe de altă parte să excludem nici universitățile medii. Deci trebuie să încurajăm cooperarea. Noi ne ocupăm de partea financiară și ar fi foarte bine dacă am putea încuraja excelența. Mulțumesc foarte mult! și dacă aveți, uh, uh, avem întrebări uh, suplimentare, o să vi le transmitem. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul domnului Jerzy Bogdan Pleva de la DG Agri. Așteptăm cu nerăbdare intervenția dumneavoastră. Madam Chair, honor... Doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului, mulțumesc pentru ocazia de a prezenta activitatea raportul uh, de activitate anuală al DG Agri. După părerea mea, vă poate oferi o imagine a politicii de agricultură comună și a performanței DG Agri. 2018 a fost un alt an fructuos cu multe realizări. Noul regulament organic din iunie 2017 a stabilit o temelie pentru extinderea sectorului organic pentru armonizarea regulilor și pentru crearea unor condiții egale pentru operatorii din întreaga Uniune. Domeniul agricol și agricultura organică este în extindere și sistemul de plăți directe acoperă acum 80% din uh, zonele agricole utilizate. Directiva privind uh, practici comerciale neloiale, convenită în decembrie 2018, protejează operatorii mai slabi și contribuie la reechilibrarea puterii de piață în lanțul agroalimentar. În anul financiar 2018 au existat circa 7 milioane de beneficiari care au beneficiat de sprijin pentru venit, investiții și practici um, agricole ecologice, printre altele. Situația de pe piață s-a îmbunătățit, a fost stabilitate și nu au existat crize. Raportul de activitate anuală ne arată distribuția de plăți directe, care este mai nuanțată decât o percepe publicul. De fapt, 72% din ajutoarele totale directe din 2018 le-au fost plătite fermelor profes profesioniste cu până la 250 de hectare. Majoritatea fermelor au până la 20 de hectare. Comisia continuă însă să facă eforturi privind distribuirea egală a plăților în politica agricolă comună după 2020. Executarea programelor a mers uh, la direct, cu o viteză stabilă. Până în 2018, peste 240.000 de ferme au primit sprijin pentru restructurare și modernizare. 40% din terenul agricol european a fost în contract pentru o gestionare ecologică și 106.000 tineri, fermieri, tineri fermieri au primit sprijin uh, pentru a-și începe activitatea produsele agricole din Uniunea Europeană sunt competitive și prețurile la bunuri au fost apropiate de cele de pe piața internațională. Deci Agri a jucat un rol important în negocierea acordurilor comerciale cu Japonia, Canada și Mexic. De asemenea, DG Agri a continuat să promoveze în mod activ dezvoltarea sectorului agricol în țările partenere. Grupul de acțiune pentru Africa Rurală este un exemplu uh, de implicare a DG în chestiunile globale. A contribuit semnificativ și la Alianța Africa-Europa pentru uh, dezvoltare durabilă și locuri de muncă. Raportul identifică o serie de provocări care trebuie în continuare tratate venitul agricultorilor rămâne în urma salariilor din uh, economie și fermierii depind de sprijinul direct. De asemenea, um, există deficiență de conectivitate și accesul tinerilor uh, generații um, nu ar trebui să mai fie în discrepanță cu al celorlalte generații. De asemenea, există presiune în ceea ce privește resursele de apă, și trebuie să facem în continuare și eforturi pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Și în ultimul rând, există limitări în privința unor indicatori pentru măsurarea performanței. Vă pot asigura că DG deci Agri va continua să își dedice eforturile tratării acestor probleme în beneficiul fermierilor europeni și al societății. Acum revenind la anul financiar 2018 și rezultatele noastre, vreau să subliniez că PAC reprezintă o parte importantă și bine gestionată a cheltuielor europene, circa 38%. Pentru anul financiar 2018, circa 98% din cheltuielile PAC au fost ELO 4 și rata de eroare estimată este 0,5%. Rata erorilor a fost mai scăzută față de anul uh, precedent și sub 2%. În ceea ce privește plățile directe din fondul FEGA, rata erorilor a fost 1,83%, sub um, prag pentru al treilea an la rând pentru Fondul pentru Dezvoltare Rurală, rata erorilor scade constant și a fost la nivel de 3,2% în 2018. Cu toate acestea, suma totală la risc este mult mai mică. Am colaborat cu statele membre pentru a identifica și remedia cauza erorilor. Există deficiențe, însă bugetul european este protejați prin uh, aplicarea unor colecții, corecții um, nete. Drept urmare, după acțiunile corective, suma totală la risc în 2018 se estimează la nivelul de 0,25%. Este un excelent rezultat și dovadă a unui sistem solid de guvernanță și pe baza acestor rezultate ne pregătim pentru provocările următoare. Propunerea pentru uh, PAC post-2020 este acum discutată de colegiuitori. Doamna președinte, vă rog să încheiați, pentru că ați depășit cu 3 minute timpul. Sigur, propunerea a fost de a rezolva problemele exprimate în descărcările de gestiune din anii precedenți și dorim să reducem povara administrativă și să ne axăm mai mult pe performanță. Propunerea include și um, ambiții mai mari în ceea ce privește mediul. Sper să putem avea un pac mai modern și mai corect, mai simplu pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. În calitate de raportor, uh, o să încep uh, cu întrebările. Prima întrebare, comisia noastră s-a ocupat uh, foarte puternic de problema conflictului de interese în Republica Cehă și în Slovacia. Există rezerve, există măsuri pe care le-ați adoptat în acest context, acestor uh, cazuri uh, care sunt deja foarte bine cunoscute. Apoi, aș mai avea o întrebare. Între timp, uh, au fost um, susținute comunități colective care s-au uh, uh, reunit împreună pentru a comercializa anumite produse. Există un, câteva cazuri cunoscute din Polonia în care uh, nu au fost stimulate sau favorizate colectivitățile respective, ci banii au fost folosiți pentru a cumpăra bomii respectiv pentru a pune Uh, produsele la prețuri mai mici uh, pe piață. Aș dori să știu dacă există vreo anchetă în, ace- în acest sens. Uh, vă pot spune că am primit mai multe cereri, mai multe plângeri din partea anumitor state europene pentru că banii respectiți, fondurile europene, au fost folosiți în mod fraudulos pentru a încuraja acolo agricultura, denaturându-se astfel concurența. Apoi, în ce privește fermierii activi, dar și fermierii tineri și a agriculturii biologice. Au existat câteva uh, inițiative, a fost monitorizată situația lor. Se spune că avem de-a face cu un deficit în ceea ce privește uh, identificarea uh, în sistemul de identificare a parcelelor cum încearcă să clarifice Comisia uh, în uh, situația în statele membre, pentru că noi dorim ca fondurile respective să ajungă la persoanele uh, îndreptățite și să nu primească banii doar anumite persoane favorizate. O altă întrebare în legătură cu Slovacia și România existat, avem a face cu o acaparare a terenurilor de la micii fermieri. Aș dori să știu ce face comisia, de ce a făcut pe plan concret, uh, pentru că uh, nu putem rezolva această situație cu un sistem de uh, identificare. Bineînțeles că sistemul de identificare este foarte important. Dacă ne uităm pe hârtie, cifrele pot să fie, sunt corecte, dar problema, din punctul meu de vedere, este ca fondurile europene să nu fie folosite pentru a achiziționa terenuri uh, în uh, schimbul unei uh, hârtii și banii respectiv să fie folosiți pentru achiziționarea terenurilor, achiziționare care se aseamănă cu acapararea. Există un alt dosar în Slovacia de care ne-am ocupat. Ce ați făcut? Ce măsuri concrete ați luat pentru a pune capăt acestui fenomen? Și apoi o ultimă întrebare în legătură cu uh, incendiile și cu acordul cu Mercosur. Uh, încercăm ca în acest uh, acord să există o dispoziție Uh, pentru ca uh, arderea pădurilor să nu reprezinte o concurență uh, la adresa agriculturii mondiale, aducând de prejudicii imense mediului înconjurător. E un fenomen care apare în statele Mercosur. V-am pus întrebarea legată de merele polone, deci aștept, din Polonia aștept răspunsuri concrete, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru aceste întrebări foarte importante, într-adevăr. O să încep în ordine, în legătură cu ce facem cu privire la conflictul public de interese. Și cazurile din uh, Slovacia și mm, exemplele pe care le-ați menționat. Aș dori să vă spun că DG, DG Agri consideră că e vorba de probleme foarte uh, grave care necesită măsuri uh, Uh, de colectare. Am avut o misiune de audit în Republica Cehă în legătură cu măsurile de investiții în partea rurală. Am avut uh, un audit coordonat cu DG, DG Regio și DG Employment. Ancheta este în curt și, sigur, în baza principiului uh, procedurii contradictorii cu statele membre, nu o să vă împărtășesc detalii în legătură cu acest uh, audit. Imparțialitatea este foarte importantă și Comisia trebuie să se asigure că uh, procesul uh, contradictoriu va fi puternic și robust. În ce privește măsurile de precauție și până când situația se clarifică, nu se va acorda niciun fel de plată de la Fondul European de Investiții sau fondurile structurale companiilor direct sau indirect uh, deționată de către uh, prim, primul ministru, care ar putea să fie afectate de conflictul de interese. În ceea ce privește Fondul de Dezvoltare Rurală, Comisia nu rambursează sumele legate de proiecte care ar putea să fie afectate de către acest conflict de interese din Republica Cehă. Dacă se Uh, constată neconformitatea, vom lua măsuri uh, adecvate pentru a proteja bugetul european, inclusiv uh, măsuri corective. Parlamentul European va fi în orice caz informat la timp în legătură cu evoluția acestui dosar. Domnul comisar Oettinger a discutat acest dosar Uh, într-o ședință cu ușile închise cu uh, membrii comisiei uh, dumneavoastră. V-am pus la dispoziție doar informațiile pe care vi le pot împărtăși acum. În ce privește Slovacia, aș dori să vă asigur că e vorba de o chestiune pe care o vom studia cu mare atenție. De la primele acuzații care au fost făcute, am încercat să luăm măsuri concrete. După cum știți, în ceea ce privește uh, suspiciunile de fraudă. Sunt în curs uh, mai multe anchete uh, desfășurate de OLAF. În ceea ce privește sistemul de control și de gestiune din uh, Slovacia, DGACRI monitorizează situația îndeaproape și uh, urmărește planul de acțiune implementat de către Agenția de Plăți din Slovacia. Există și de această dată audituri în curs și riscul financiar legat de finanțarea europeană va fi acoperit de către uh, corecțiile financiare. Iar uh, în ce privește partea de stat de drept, Comisia monitorizează îndeaproape situația și de această dată. Întrebarea dumneavoastră legată de cooperative, uh, am dorit să ne dați ceva timp. Am uh, dorit să vă răspundem în mod detaliat, în scris în ce privește acapararea terenurilor și cum uh, am putea să îi ajutăm pe fermierii activi, aș dori să spun că este, în primul rând, e decăderea statelor membre să intervină. Există instituțiile adecvate în statele membre care se ocupă de implementarea și de acordarea fondurilor. Dar, bineînțeles, noi uh, de la DG Agri vom acorda o atenție sporită, uh, vom vedea cum funcționează sistemul și va trebui să admitem că în timpul auditului nostru, în legătură cu, uh, vom, vom uh, studia felul în care funcționează agenția de plăți. Aș dori să subliniez că plățile directe și fondurile sunt plătite nu proprietarilor neapărat, nu celor care sunt proprietarii terenurilor, plățile se fac în conformitate cu Uh, regulamentul, cu condiția ca uh, terenul respectiv să fie folosit în conformitate în baza anumitor condiții. Deci avem agricultură care respectă practicile de mediu și uh, cerințele de gestiune. O mare parte din terenurile din Europeană este administrată în regim de leasing, este foarte clar, dar dacă se constată că există situații și avem date conform cărora trebuie să avem un proces de reflexie, care fac obiectul anchetei, precum în Slovacia, e o situație gravă, dar dacă asistăm la situație precum acapararea terenurilor, ne dăm, și dacă constatăm că avem de-a face cu fraudă, atunci trebuie să intervină Olaful. Dar dacă avem de-a face cu o problemă de gestiune, a activităților agenției sau a sistemului de control, noi ne ocupăm, DG Acri. Uh, noi uh, desfășurăm audituri și aș dori să spun că avem un audit în curs în Slovacia, dar și în România. Deci, dacă aveți informații clare în legătură cu cazuri uh, dubioase, ar fi foarte util să ne transmiteți informația să ne puneți în legătură cu sursa informației pentru a vedea cum putem să studiem, să includem chestiunea în audit. Și dacă constatăm că avem de-a face cu fraudă, vom contacta uh, imediat uh, Olaful. Acum, în ceea ce privește Mercosurul, bineînțeles că cu privire la Mercosur avem anumite elemente în acord care, în primul rând, uh, protejează produsele noastre sensibile și arată dacă un produs importat uh, din uh, un, un Uniunea Europeană respectă standardele SPS, dar în ceea ce privește aspectele de mediu și uh, preocupările legate de schimbările climatice, acordul reprezintă o Uh, un progres foarte important, pentru că avem un nou concept în acord, respectiv dezvoltarea durabilă și acorduri obligatorii care uh, decurgă din acordul de la Paris. Este vorba de chestiuni legate de despăduriri și de respectarea angajamentelor internaționale în domeniul schimbărilor uh, climatice. De exemplu, uh, în conformitate cu acordul de la Paris, Brazilia s-a angajat să nu mai uh, și uh, deci să nu mai facă despăduriri ilegale. Se evaluează uh, situația pădurii Uh, legată de practicile de despăgubire, de despădurire ilegale. Toate aceste clauze figurează în acordul de la Paris și bineînțeles că ele trebuie să fie monitorizate, să vedem cum uh, e implementat acordul respectiv. Mulțumim! Avem uh, cu siguranță întrebări suplimentare, doamna Plencova. Nu am întrebări, doamnă președinte, domnul Șastel. Merci, doamna președinte. Euh, Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu, într-adevăr, pregătisem câteva întrebări. În 2018, Comisia a confirmat în jur de 730 de măsuri corectoare în cadrul PAC din 121 de măsuri totale care sunt uh, acțiunile globale uh, la care vă gândiți pentru a scădea acest număr, dacă ținem cont și de fondurile prevăzute pentru politica agricolă și de dezvoltare rurală? Aș fi vrut de asemenea să îmi spuneți și măsurile implementate în vederea simplificării legislației și pentru reducerea formalităților administrative pentru fermieri. Aceasta era a doua întrebare. De asemenea, doresc să știu uh, dacă DG Agri are grijă de dificultățile cu care se confruntă micile exploatații agricole, pentru că știm că cele mari nu au neapărat nevoie de ajutor. O altă întrebare care a fost deja parțial abordată în legătură cu obiectivele de performanță și indicatorii vizați care ar trebui să vizeze scăderea inegalităților din punct de vedere al venitului între fermieri, evoluția ecologizării și prezența tinerilor agricultori. În încheiere, aș menționa indicatorii pentru procentajul anual de activitate, din punctul de vedere al părții minime de terenuri și din punct de vedere al indicatorilor specifici, care mi se par prea optimiști din punctul de vedere al diverselor rapoarte pe care le avem. Direcția Generală, atât pentru anii 2017 cât și 2018, face referință la o analiză făcută de un uh, extern uh, prin care se arată că măsurile luate au dus doar la schimbări legere, cu excepția anumitor domenii mai specifice. Și vreau să știu cine a făcut această evaluare externă, cât a costat ea și din ce motiv s-a recurs la evaluare externă. Mulțumesc! Bien, vielleicht könnte die Kollegin von Gramon... Poate uh, colega Gramon poate să pună întrebarea? Se poate? În germană, da, cum să nu? Foarte bine, chiar acum încep atunci. Sunt de acord uh, cu uh, ultima observație făcută de antevorbitor. Explicația uh, din uh, raport conținea foarte multe contradicții. Prima dintre ele dacă mă uit la uh, bugetul pentru agricultură, trebuie să fiu foarte atentă să văd despre ce vorbesc. În Germania știu că nu avem de-a face cu o majorare a uh, valorii totale a bugetului. Avem, într-adevăr, de-a face cu un buget foarte generos, dar dacă vorbim doar despre venitul uh, de agricultură, situația este complet diferită, ceea ce înseamnă că Uh, nu înseamnă neapărat că fermierul uh, este sărac, ci că uh, venitul, venitul din producția agricolă este mică. Dar avem de-a face cu familii foarte avute, deci trebuie să analizăm situația puțin mai nuanțat. Apoi există o diferență foarte mare când spun că veniturile sunt uh, mici și sunt uh, sub menie, uh, oscilațiile pe care le pot avea la țară sunt foarte mari. Avem de-a face cu ferme care sunt foarte avute, foarte bogate și din punct de vedere statistic și din punct de vedere economic este o situație inacceptabilă și trebuie să nuanțăm și să mergem la nivel de detaliu, să avem o clasificare pe venituri, pe categorii de venituri și după aceea putem lua măsuri în consecință consecință. A spus că au fost depuse uh, eforturi și colegul din Franța sau din Belgia a spus că au fost eforturi pentru a susține micii fermieri, deci pentru a le da o, uh, o plată, o, o parte mai mare din subvenții. Ceea ce nu vă mai văd încă, dar, însă, dar uh, acest, uh, aceste eforturi au dat roade într-o țară mai multe decât în alta, de exemplu. Avem de-a face cu o proastă finanțare în consecință și chiar știți despre ce uh, țări vorbesc. Avem uh, uh, studii care Uh, au fost publicate și în care se prezintă această problemă. Uh, problema e că nu există un interes la o, uh, legată de o evaluare reală a subvențiilor agricole. Știm că unele țări, în orice caz, cele care au aderat la Uniunea Europeană în 2009, prin măsurile de flexibilizare între primul și al doilea pilon, prin top-up, au primit bani foarte mulți. Deci, bani mulți care ajung într-o singură singură fermă. Avem de-a face cu o uh, concentrare a subvențiilor și micul fermier care uh, are uh, o fermă mică de câteva hectare are probleme. Deci nu se poate. Asta nu are de-a face cu uh, politica socială. Avem de-a face cu un dezastru și trebuie să spunem acest lucru sus și tare. Există o alocare complet greșită a fondurilor și trebuie să vedem ce putem face, ce putem obține cu politica agricolă comună. Uh, discrepanța este tot mai mare în legătură cu subvențiile uh, pe care le uh, permitem, deci permitem să ajungă în unele state membre și uh, unii fermieri nu mai reușesc să facă față. Și acum o ultimă întrebare legată de mediu și de protecția climei. Eu văd ce se întâmplă. Există uh, subvenții care ajung la uh, ferme care practică agricultura intensivă și uh, în care uh, se eliberează nitrați, care sunt absolut orice, dar nu durabili, nu sustenabili. Uh, în calitate de uh, uh, plătitor de taxe și impozite, de 10 ani, de exemplu, eu am probleme în regiunea mea cu problema cu situația apei, a pânzei freatice. Știu că e de răspunderea statelor naționale, a statelor membre, dar Comisia Europeană ar trebui să intervină. Deci AGRI ar trebui să oblige aceste state și este rugămintea mea foarte fierbinte să nu mai permiteți astfel de subvenții care cu adevărat data un efect nociv asupra uh, protecției mediului. Mulțumesc. Președinte, o întrerupe pe vorbitoare. Rog. Următorul vorbitor. Uh, basically finished. Uh... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc directorului general uh, care a menționat și rezervele pentru raportul 2018 și am văzut că aceste rezerve se referă în special la statutul fermierilor și la bunăstarea animalelor. Acestea sunt domenii care generează de multe ori o rata erorii. Totuși, uh, evaluările și controlele făcute de statele membre și de autoritățile de management au arătat că acestea ar putea reprezenta un semn de îngrijorare. În rapoartele proprii, Comisia a găsit conflicte de interes pentru Ministrul Agriculturii și alți oligarhi, cum ar fi domnul Babiș, dar oricum, grație muncii excelente a jurnaliștilor, s-a văzut că probabil că funcționarii cehi au încercat să acopere aceste probleme și să nu le declare. Deși acestea sunt doar vârful icebergului în ceea ce privește politica agricolă, aș vrea să văd care sunt răspunsurile dumneavoastră la aceste probleme și dacă într-adevăr managementul rezistă la încercările de manipulare primite din partea guvernelor și ce fel de garanții puteți oferi pentru Cehia, Ungaria, România și alte state membre în ceea ce privește felul în care se utilizează fondurile agricole UE și care sunt măsurile de verificare pe care le veți aplica pentru o bună gestionare a utilizării și utilizarea fondurilor agricole și pentru ca aceasta să fie transparentă și publică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule director general, o ultimă întrebare. Nu mi se pare prea bine ca Comisia să ne ceară nouă să atragem atenția asupra anumitor cazuri concrete. Dacă se vorbește aici de acapararea terenurilor în România, de exemplu, că acest lucru se întâmplă în mod masiv, Asta nu are nimic de a face cu leasingul sau cu alte proceduri și asta nu ne interesează pe noi. Ceea ce vrem noi să știm este să se analizeze cazurile în care terenurile pur și simplu sunt furate, sunt acaparate nu uh, putem uh, rămâne cu brațele încrucișate sau privi în altă parte, dacă acest lucru se întâmplă. Pentru că sunt persoane care depind pur și simplu de așa ceva. Viața lor depinde de asta. Comisia Cont a făcut o vizită și avem uh, acuze foarte grave în acest sens uh, în legătură cu România. Dumneavoastră nu puteți găsi o scuză sub pretextul că autoritățile naționale trebuie să se ocupe de asta, pentru că știm că sunt cauze în fața instanțelor din cauza corupției și de altfel nu sunt puține la număr caz, cazuri de acaparare, acaparare de terenuri. Și asta cred că trebuie să atragă atenția Comisiei pentru că sunt practici existente. Și spun asta pentru că noi, deputații, nu putem analiza fiecare caz în parte. Acest lucru ar trebui să se facă la nivelul comisiei și printr-un raport coerent și global, pentru că de multe ori situația este incorrectă în ceea ce privește utilizarea fondurilor și ajutoarelor. Mulțumesc. Aș începe cu ultimul comentariu pe care l-ați făcut, doamna președintă. Pot să vă spun că așteptăm să vedem care sunt cazurile și din alte surse și dacă avem vreun semnal din partea unităților de audit, e clar că ele își fac datoria. Comisia nu depinde exclusiv de administrația naturală. Politica agricolă comună este uh, o politică gestionată în mod partajat și deci și comisia intervine. Așa că noi ne facem datoria, avem planuri strategice de audit, de asemenea la nivel anual, facem audituri sistematice pentru a vedea cum funcționează sistemul și dacă avem semne de îngrijorare din surse diverse, din presă, din scrisori pe care le-am uh, primit, uh, pentru că deseori fermierii ne scriu direct nouă. Atunci reacționăm. Însă, în primul rând, uh, trebuie să avem dovezile la mână, pentru că nu ne putem bizui doar pe informații care ne vin de la cineva care ne spune că se întâmplă nu știu ce. Trebuie să vedem care sunt dovezile reale și după aceea acționăm. Deci dacă avem astfel de informații, atunci, bineînțeles, să mergem mai departe. După cum spuneam, în România, în Slovacia, președinta ați uh, făcut vreo revelație în Slovacia în ultimii doi ani, da sau nu? Da, vă spuneam că facem auditurile, că sunt niște cauze în curs și că nu putem partaja această informație pentru că nu este o informație de domeniu public. Deci ce se întâmplă în Slovacia este în curs acum. Și în România, întreabă președinta, deocamdată, pentru România nu avem cazuri clare care să fi fost relevate în cursul auditorilor. Există exemple de acaparare de terenuri, dar n-au existat uh, uh, plângeri din partea fermierilor în acest sens. Președinta fără microfon. Însă, după cum vă spuneam, avem nevoie de dovezi clare și după aceea reacționăm. Iată de ce pot să vă spun că avem un audit în curs în România și includem și această chestiune în munca noastră. Însă trebuie să respectăm regulile, bineînțeles. Și chiar dacă există o fraudă, e vorba aici de încălcarea regulilor, nu e vorba neapărat de PAC, E vorba de regulile care trebuie să se aplice. Problema acaparării terenurilor nu ține de PAC, președintă, dar dumneavoastră nu puteți să dați bani cuiva care nu este proprietarul acelor terenuri și care este în litigiu împotriva proprietarilor. Dacă există o încălcare a regulilor, spune directorul general, atunci OLAF trebuie să ancheteze și autoritățile naționale. Nu există o altă procedură. Și, bineînțeles, dacă e o problemă cu funcționarea globală a sistemului, noi ne facem datoria și ne asigurăm și uh, interesele financiare ale Uniunii prin corecțiile financiare necesare și asta pentru fiecare caz în parte. Dacă îmi permiteți acum, doamna președintă, voi reveni, însă spuneam că vom analiza în continuare această chestiune și eu și echipa mea uh, suntem uh, pregătiți să discutăm împreună pe aceste teme, să vedem cum putem proceda în continuare. Dacă îmi permiteți, aș reveni acum la întrebările care mi-au fost adresate. Numărul mare de măsuri care sunt incluse în programele de dezvoltare rurală și problema simplificării, sau a ajutorului acordat fermierilor pentru ca aceștia să primească asistența necesară. În primul rând, după cum știți, încercăm să schimbăm modelul de funcționare al PAC pentru a ne centra mai mult pe performanță, pentru a trece de la îndeplinirea regulilor la performanță și pentru aceasta ne-am gândit la mai multe măsuri care se centrează pe principalele noastre obiective și felul în care pot fi atinse. În procesul de reformă care este în curs sunt incluse toate aceste măsuri. Cât privește simplificarea, avem multe exemple cu ce s-a făcut până acum, mai ales în regulamentul Omnibus, care se află acum în fază de implementare. Am să vă dau un exemplu. Pentru statele membre care au o rata erorii scăzute și au un audit de performanță bun, acestea pot include un număr de fermieri care să nu fie supuși uh, auditului de la 3 până la 9%. De asemenea, în ceea ce privește noile tehnologii, acestea ne permit să reducem uh, Uh, controlele uh, la fața locului printr-un control la distanță. Toate acestea sunt măsuri de simplificare a vieții fermierilor. S-a menționat aici, de asemenea, o altă chestiune. Și anume divergențele între veniturile micilor și marilor fermieri. Și e adevărat că plățile depind de suprafața de teren. Deci cu cât suprafața e mai mare, cu atât mai mare este și plata. Însă, bineînțeles, fiecare hectar trebuie să fie în condiții bune din punctul de vedere al mediului. Deci contează foarte mult contribuția la protejarea mediului și asta este în interesul tuturor. S-au făcut deja multe eforturi din partea Comisiei pentru a îmbunătăți felul în care se repartizează uh, plățile directe. De ani de zile încercăm să introducem plafonarea, nivelul maxim de plată pe fermă, pe exploatație agricolă. Dar știți că și în propunerea actuală a Comisiei am propus să avem uh, un plafon maxim obligatoriu pe exploatație agricolă și o degresivitate de la 60.000 de euro pe fermă cu o plafonare la nivelul de 100.000 de euro pe fermă. Însă, pentru a avea aceasta în legislația UE, e nevoie de un acord între statele membre și Parlamentul European. Deci încercăm să găsim susținere din partea statelor membre și a Parlamentului European pentru ca acest lucru să se întâmple. Pe de altă parte, tot în propunerea actuală, prevăzut pentru acum și pentru viitor, avem și posibilitatea unei plăți mai mari la hectar și acest lucru poate fi implementat în unele state membre. În unele state membre s-a implementat chiar acel uh, plafon maxim, însă aceasta este făcută în mod voluntar, nu este obligatoriu. Am venit și cu alte propuneri pentru a avea o distribuție mai echitabilă. E adevărat, în ceea ce privește datele statistice, acestea pot fi interpretate în mai multe feluri. Însă un lucru e clar. Dacă analizăm datele statistice, în general, vedem că plata la hectar pentru exploatațiile mai mari scade odată cu creșterea Uh, suprafeței și numărului de hectare. Și acest lucru este dovedit de altfel și de rapoartele anuale de activitate. În general, uh, aceasta se reduce, poate nu suficient de rapid, această diferență, această divergență, însă, de exemplu, atunci când e vorba de uh, statele membre care au o plată foarte mare la hectar, în Slovacia, de exemplu. Această rată este în scădere, încet, dar sigur. Președinta, v-aș ruga să încheiați, să finalizați intervenția dumneavoastră. Da? Aș reveni la problema ambițiilor legate de mediu. Spuneți că raportul nostru este un pic prea optimist. Noi ne bazăm pe informațiile pe care le, de care dispunem, uh, pe monitorizarea pe care o facem și datele pe care le primim de la statele membre. Și pot să vă spun că sunt anumite elemente care funcționează foarte bine, de exemplu 30% pentru uh, terenurile agricole care sunt uh, în formă de pășune permanentă, însă nu totul merge chiar ca pe roate. Și tocmai de aceea trebuie să facem mai mult legat de mediul înconjurător și de climă. Din acest motiv, politicile actuale au inclus, de exemplu, procesul de ecologizare. Am hotărât chiar recent să interzicem utilizarea de pesticide în zonele productive EFA. E clar că facem eforturi chiar și în perioada de implementare a acestor politici, însă ne așteaptă mari provocări pe viitor și tocmai de aceea, în propunerea actuală, dorim să mergem mai departe și să ne centrăm pe rezultate. Sperăm în acest sens să avem și susținerea Parlamentului. ar putea fi spuse mai multe în legătură cu întrebarea de natură orizontală care mi-ați adresat-o la început, în legătură cu raportarea performanței. Aș preciza aici că declarația făcută în raportul anual de activități este foarte clară și îmi asum responsabilitatea pentru performanță, de altfel o bună parte a raportului se centrează pe nivelul de performanță, și tot în raport se includ și indicatorii cheie de performanță, iar cât privește poziția colegiului de comisari, sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Pache înaintea mea. Mulțumesc. Mulțumesc. În domeniul agriculturii noi avem foarte multe întrebări. Uh, am impresia că vom continua această dezbatere, dar aș dori să vă mulțumesc pentru această primă rundă și pentru uh, întrebările la care am primit uh, răspuns. Mulțumesc foarte mult. Acum ajungem la domnul Marc Lemaitre. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezență. Aș dori să vă rog, dacă se poate, să nu depășiți timpul alocat de 5 minute. E o rugăminte fierbinte pe care vă adresez pentru că uh, avem o întârziere foarte mare. Vă mulțumesc. Frau Vorsitzende, guten Morgen. Bună ziua, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și eu. O să încerc să fac tot ce pot pentru uh, a păstra cât mai mult timp pentru întrebări. Uh, of the, of the Committee, uh, I will... Doamnelor și domnilor, am să mă centrez în principal pe două teme. Uh, randamentul sau rezultatele pe de o parte și pe de altă parte uh, procesul de verificare și îndeplinirea criteriilor. Uh, noi suntem responsabili pentru fondul de coeziune și pentru FEDER. Avem două povești de spus aici. În primul rând avem o veste pozitivă pentru că rata de selecție a proiectelor pentru aceste două fonduri care reprezintă peste 80% din uh, uh, fondurile disponibile. Aceasta este partea pozitivă care are de-a face cu nivelul de execuție și de implementare a politicilor, ce poate fi măsurată prin plățile finale făcute către statele membre. Și aici am ajuns la un nivel uh, uh, istoric uh, scăzut uh, pentru cadrul financiar, un pic mai puțin decât o pătrime din uh, fondurile disponibile, deși ne apropiem de al șaselea an în acest uh, CFM. Dacă mă întrebați uh, dacă considerăm că este satisfăcător, e clar că nu. Dar v-aș atrage atenția asupra două dimensiuni ale acestui fenomen. În primul rând, aceasta a dus la dificultăți grave din punctul de vedere al gestiunii bugetare pentru nivelul UE, pentru că la momentul acesta este de-a dreptul inevitabil ca peste 50% din anvelopele prevăzute pentru politica de coeziune în CFM-ul actual să trebuiască să fie plătite în următoarea perioadă, deci peste 50% din ele. În al doilea rând, și din punctul meu de vedere și mai important, nu am adus avantajele pe care cetățenii le așteptau sau ar fi putut să le aștepte de la politica de coeziune la momentul acesta și aș reveni peste câteva momente cu exemple în acest sens. Tocmai de aceea Comisia a propus o măsură de-a dreptul necesară de a ne întoarce la mai multă disciplină financiară și o întoarcere progresivă la regula N plus 2 din trecut. De ce am menționat însă cetățenii aici? Dacă vedem care sunt indicatorii concreți de performanță și situația actuală din punctul de vedere al creării de locuri de muncă și legătura cu IMM-urile. Aici legătura cu cetățenii este clară pentru toată lumea. La sfârșitul lui 2018 am ajuns la 23.000 de locuri de muncă și care era nivelul de așteptări și cred că acesta uh, era în jur de 500 de mii de locuri de muncă, uh, deci nu făcusem nici măcar o zecime din punctul de vedere al rezultatelor față de ce se aștepta de la noi. Un al doilea exemplu, programele de cercetare între companii și institutele de cercetare. Avem în jur de 6.000 de proiecte care s-au realizat și obiectivul pentru întreaga perioadă era de peste 60.000 de proiecte, deci încă o dată o zecime. Și aș putea da mai multe exemple, însă bănuiesc că ați înțeles deja ce vroiam să vă spun. V-aș mai atrage atenția și asupra unei chestiuni pe care noi o considerăm ca un element pozitiv în perioada actuală de programare și anume avem un cadru de performanță foarte solid. Datele pe care le-am prezentat nu sunt scoase din mânecă, ele se bazează pe un cadru de performanță foarte clar și un sistem de raportare din partea statelor membre. Și pot să vă asigur și pot să-l asigur pe domnul Șastel că Datele de performanță au un uh, nivel uh, de fiabilitate ridicat și acestea sunt supuse auditului din partea autorităților naționale și a noastră. Și nu ne mulțumim doar cu acest uh, cadru de performanță fiabil, ci mergem și până la suspendarea plăților până când acest nivel de fiabilitate este asigurat. Și avem astfel de cazuri de plăți suspendate tocmai din acest motiv, pentru că indicatorii de performanță nu sunt uh, considerați a fi suficient de solizi. Revizuirea performanței pe care am făcut-o în urmă cu două luni, rezerva de performanță care reprezintă 6% din fonduri va duce la rezultate din punctul de vedere al redistribuției uh, pentru a îmbunătăți indicatorii de performanță în anumite regiuni. Și n-am să intru acum în detaliile mecanismului pentru perioada 2020, pentru că s-a trecut prin multe schimbări față de ce se întâmpla în trecut, însă am să trec imediat la ce am pregătit și cum putem asigura conturile anuale care ne-au fost oferite și care se referă la anii 2016-2017. Am avut 175 de astfel de conturi anuale pe care a trebuit să le analizăm față de doar 35 în anii anteriori și aceasta ne arată foarte bine cât de încet am început în prima parte a perioadei. Din acest punct de vedere, noi am evaluat toate aceste conturi, cele 175, și cu o evaluare a riscului am uh, făcut o reevaluare a performanței la fata, fața locului în statele membre pentru toate programele operaționale și aceasta a dus la o evaluare a riscului rezidual a plății, care se regăsește în raportul final de audit, în jur de 2%, sub pragul de 2%, de fapt, și pentru că atunci când am semnat rapoartele de audit mai existau în continuare câteva cazuri îndoielnice din punctul de vedere al evaluării, ne-am uh, gândit că riscul ar putea ajunge în cel mai rău scenariu până la 2,7%. Oricum, concluzia noastră era că rata reziduală a riscurilor pentru programele operaționale ar fi sub 2%. Am cerut uh, corecții suplimentare, lucru care s-a și făcut pentru 29 de programe operaționale. care sunt principalele erori și aici informațiile pe care le deținem sunt mult mai bune decât în trecut, pentru că avem o tipologie standardizată a erorilor. Rata cea mai mare a erorilor este cea legată de cheltuielile ineligibile și am să vă spun un pic mai târziu de ce. 40% din erori au de-a face cu astfel de cheltuieli ineligibile. A doua categorie importantă de erori este cea legată de greșeli în procedurile de achiziții publice, cam o treime din erorile detectate. Iată deci cele două categorii principale. În concluzie, am inclus două rezerve, una pentru perioada 2020 pentru 30 de programe operaționale, cam o zecime din programele operaționale pe care le avem și, în al doilea rând, pentru perioada 2007-2013, 18 programe operaționale, însă aici executăm doar plățile finale pentru aceste programe și le facem când ne asigurăm că rata reziduală este sub uh, pragul stabilit. Deci nu avem o rezervă financiară aici. Și acum aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încerc și eu să vă pun întrebările mele cât mai repede cu putință. Uh, voi încerca să sintetizez. Și eu mi-am dat seama că uh, Curtea de Conturi a ajuns la o rată de eroare de 5% și uh, Comisia ajunge la 2%. Această contraziție mă cam uh, lasă perplexă, nu este foarte clar pentru mine care este situația și v-aș fi recunoscătoare dacă ne-ați putea uh, aduce o lămurire. ce, deci, de ce avem această uh, diferență între uh, rata curții de conturi și cea de la DigiRegio? în ceea ce privește faptul că instrumentele financiare sunt o sursă considerabilă de eroare, unde sunt problemele? Deci care sunt problemele legate de instrumentele financiare? Aceasta ar fi întrebarea mea. Și apoi, în ce privește pentru perioada 2014-2018, 258 de programe, printre care uh, mai multe programe, programe multisectoriale au uh, depus uh, conturi cu uh, sume certificate până în martie 2015. Pe baza acestei revizuiri, Comisia a acceptat 242 de conturi pentru că ele par să fie plauzibile. Oare nu ar fi mai bine sau corect uh, să concludem că nu puteți spune ceva cu precizie în legătură cu pachetele de asigurare pentru perioada 2017-2018, având în vedere că controlele sunt în curs? Vă rog, de la socialiști. Doamna Pencova și după aceea ceilalți. Chairman, uh, thank you, uh, Mr. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Lemetre, pentru detaliile pe care le-ați oferit. Ați început cu un subiect foarte important, anume rata de selecție bună. Dar și rata scăzută de absorpția fondurilor IDF și de coeziune. Întrebarea mea, prin urmare, dumneavoastră ne-ați oferit cifre actualizate, dar întrebarea mea este, luați și niște măsuri concrete pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu aceste probleme de absorpție a fondurilor, să vă asigurați că aceste state pot investi fondurile europene într-un mod eficace, pentru că ați deschis măsurile luate atunci când există întârzieri, dar există ceva specific și pentru a ajuta aceste state membre pentru a utiliza fondurile în mod eficace? Și o a doua întrebare care se adresează uh, domnului Cortex, domnului Lometru și legată de ce spunea doamna președinte, uh, de rezultatele auditurilor din raport. 72% pare din fraude par să um, fie bazate pe fondurile uh, structurale. Aveți măsuri specifice pentru a aborda această problemă și există vreun motiv? Acum mă adresez domnului Corte. Există un motiv pentru amânarea strategiilor uh, contra fraudă? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Olivier Chastel. Mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări. Două întrebări parțial deja evocate, trebuie să recunosc. Mai întâi, capacitatea de absorție, care sigur nu e optimală. Eu aș dori să știu care e asistența tehnică la nivel național. Trebuie ameliorată, trebuie mai bine finanțată, bugetul Uniunii trebuie să prevadă sume suplimentare pentru a-i forma mai bine pe cei care pe teren, în uh, țările cu dificultăți, Uh, tehnicienii până la urmă să poată obține această mai bună absorție. O a doua întrebare, și doamna președintă a evocat acest lucru, instrumentele financiare. Știm că multe uh, subvenții astăzi sunt transferate prin instrumente financiare și asta cu variații mari între statele membre. Uh, uneori vorbim de mai mult de 10-12%. Alte state nu dispun de instrumente financiare și aș vrea să știu care e evaluarea dumneavoastră în ce privește această temă, cu atât mai mult cu cât instrumentele financiare sunt o sursă de erori, dacă nu mă înșel. Erori considerabile. Ei bine, cum le corectăm? Iată, deci, întrebările mele. Vă mulțumesc. Viola von Gramont. Thanks a lot for your report and... Mulțumesc pentru raport și întrebările mele merg într-o direcție similară, ca întrebările de la S&D și Renew. Mai întâi, desigur, rata scăzută de absorpție ne preocupă pe toți. Și cum ați spus, trebuie să-i servim pe cetățeni și ca tare să vedem de ce statele membre și agențiile nu sunt capabile să absorbe banii pe care noi îi oferim până la urmă cetățenilor. Aș vrea să înțeleg dacă există noi concepte, noi indicatori, uh, noi măsuri pentru a corecta această rată scăzută de absorție. În ce privește restanțele, vreau să știu dacă există un plan în ce fel veți oferi fondurile necesare pentru a răspunde tuturor cererilor atunci când uh, facturile vă parvin. Oferiți o uh, asistență tehnică la nivelul comisiei? Revenind și la aceste variații despre care se vorbea, dacă se uh, folosesc erorile, de, erorile reziduale atunci, ce se întâmplă cu uh, ce se întâmplă cu cele 13 uh, uh, rate diferite în raportul său anual de activitate, comisar? ce se întâmplă cu un număr atât de mare de rate? Pentru că se poate genera confuzie în ce privește relevanța asigurării oferite. În acest sens, aș dori să vă întreb în marginea acestui raport de descărcare bugetară, uh, Comisia ar trebui să nu mai folosească rate de eroare diferite față de cele ale uh, ECB. Acum e momentul să alineze aceste lucruri. Care sunt pașii luați uh, de noua comisie, noul mandat în direcția corectării uh, acestei diversități? Vă mulțumesc! Äh, Mulțumesc, doamnă președinte, pentru întrebările dumneavoastră. For their questions, uh, Mulțumesc celorlalți deputați pentru întrebările lor și am să încerc sistematic să trec prin toate aceste întrebări. V-ați referit la ratele de eroare emise de uh, Curtea de Conturi. Odată ce raportul acesta va fi publicat, într-adevăr, vom utiliza procentul de rată reziduală utilizat de Curtea de Conturi, cel pe care îl va propune raportul său oficial și, cu siguranță, suntem dispuși să explicăm motivele pentru care au existat sau pot exista diferențe între procentele, ratele pe care eu le-am citat astăzi și pe care nu le mai putem schimba diferențe comparative cu uh, rata de eroare pe care ne va propune în săptămânile care vin Curtea de Conturi. În ce privește problemele identificate în instrumentele financiare, eu cred că acestea sunt de două feluri. Pe de-o parte, e vorba de mecanismele de finanțare, felul în care funcționează aceste instrumente? Ce se face cu plăți anticipate, cum uh, le facem noi? Ce se întâmplă în cazul instrumentelor financiare cu astfel de plăți uh, anticipate în avans? Și unde autoritatea de administrare transmite acele sume în mod direct sau poate cu oarecare întârziere către instituțiile financiare care administrează respectivul instrument financiar. Aceasta este interpretarea regulilor și nu cred că ar trebui să fim prea neliniștiți, pentru că până la urmă vorbim doar de timp, de câteva luni, după care situația se rezolvă de la sine. Și avem experiență cu așa ceva uh, chiar în anul trecut, un caz specific. Cel de-al doilea motiv, cea de-a doua sursă de erori, e una mai structurală, și anume respectarea tipului de afacere pe care noi o susținem prin uh, garanții sau prin împrumuturi. De exemplu, uh, susținerea trebuie concentrată către IMM-uri. E respectat acest principiu sau nu? În trecut, și aici au existat utilizări diferite și interpretări diferite între noi și Curtea de Conturi, pentru că definiția spunea că o majoritate a susținerii a asistenței trebuie să îndrepte către IMM-uri. Ori asta lasă marge de interpretare. Cum uh, se definește o majoritate? E numărul de împrumuturi? E vorba de volumul financiar sau ce altceva? Eu cred că toate aceste lucruri au dus până la urmă niște evoluții pozitive. Și în ce privește viitorul, o clarificare a accesului la toată informația de care avem nevoie și toată informația de care Curtea de Conturi are nevoie pentru a ne asigura că până la urmă aceste instrumente respectă și ele absolut toate regulile regulamentele. După cum autoritățile de administrare respectă toate regulile și regulamentele pentru a ști exact când transferă fondurile către instituțiile financiare. Ca să fiu sincer, eu nu cred că aici e realmente o verigă slabă uh, sau care există un risc sporit cu aceste instrumente financiare financiare. Dar dacă analiza fondurile până la urmă prin aceste instrumente financiare, nu e un lucru riscat. Până la urmă, astăzi, instrumentele financiare și în viitor tot mai puțin va fi cazul, sunt sursa a doar 11% din erori. Iar instrumentele financiare reprezintă, de fapt, până acum, peste 11% din plățile pe care noi le-am efectuat. Deci, aș spune, nu există nicio disproporție aici. În ce privește uh, conturile 2017-2018 pe care le-ați citat, aveți dreptate să spuneți, doamnă președinte, că munca noastră nu s-a încheiat. Deoarece am făcut o evaluare a datoriilor pe toate conturile uh, unde am primit documentație, însă munca merge mai departe la fața locului, bazându-ne pe valoarea de risc, tocmai pentru ca autoritățile de administrare sau de audit um, să își poată face treaba și nu avem în acest moment o viziune uh, generală și finală asupra conturilor 2017-2018. Doamna Pencova, spuneați v-ați concentrat mai întâi pe rata de absorpție și ce facem noi ca să ajutăm statele membre pentru a spori această capacitate de absorpție a fondurilor. Eu cred că în perioada curentă, într-adevăr, am pus în aplicare o seamă de instrumente de asistență semnificative. Un astfel de instrument mm, disponibil deja din 2014 e cadrul de competențe. Ce înseamnă? Ce include acesta? Practic, toate competențele care ofițeri mm, ai autorităților de administrare ar trebui să le posede pentru ca să-și facă treaba în mod corect. Practic, dacă vreți, un fel de checklist uh, care sunt competențele profesionale necesare pentru uh, actorii individuali care uh, intervin. Uh, și am produs și un ghid foarte util pentru autoritățile de administrare, tocmai ca să identifice slăbiciunile uh, la nivel de competențe al personalului lor și să le poată remedia. În al doilea rând, când vorbim de remedierea unor lacune, și aici m-aș adresa și domnului Chastel, în ce privește asistența tehnică, statele membre au dispun de foarte multă asistență tehnică tocmai ca să-și poată finanța uh, organele de administrare. 4% din bugetele uh, globale um, sunt canalizate către asistență și adesea vorbim de sume foarte mari de bani. Ei bine, statele membre uh, ar trebui să utilizeze aceste sume disponibile ca să amelioreze tocmai competențele acolo unde constată slăbiciuni. Cu toate acestea, noi încercăm să mai oferim și susținere directă, dincolo de asistența uh, tehnică, ce stă la dispoziția statelor membre, pentru că avem și un buget central de asistență tehnică și de acolo mai putem finanța tot felul de oferte pentru susținere uh, între experți, achiziții publice, de exemplu. Noi plătim, deci, uh, astfel de experți care merg mai apoi pe teren și formează la fața locului uh, personalul. Aș vrea să mai menționez și uh, elefantul din cameră în această panoramă, și anume Jasper. Vorbim de o sumă colosală de peste 30 de milioane pe an și prea mult din bugetul nostru de asistență tehnică și care e un sistem care ajută uh, Uh, statele membre să gestioneze uh, proiecte majore. Vorbim de servicii gratuite, trebuie doar să aibă inițiativa să utilizeze acest sistem. Multe lucruri sunt deci disponibile și m-aș opune ideii că astăzi ne situăm la un nivel foarte scăzut al absorției financiare și că acesta s-ar uh, lega de capacitatea intrinsecă a sistemului de absorție se leagă de faptul că regulile sunt foarte laxe și că sistemul poate fi uh, foarte lent. Sistemul ar putea fi accelerat dacă ar interveni și un pic de presiune externă. Acum, în ce privește uh, măsurile uh, antifraudă. Referindu-mă și la un recent uh, raport al Curții de Conturi, mm, care a analizat ce s-a făcut uh, în perioada din urmă, aș spune că suntem pe calea cea bună. Statele membre, într-adevăr, au respectat regulile pentru a instaura mecanisme de detectare a fraudei la diversele etape uh, manageriale pe care le au în propriilor sisteme. Acum, când ne uităm la um, auditurile din statele membre, noi analizăm robustețea abordării uh, de fiecare dată în ce privește prevenția și detectarea fraudei. Și aici am oferit uh, ghidaj statelor membre, mai ales în prima perioadă, asupra felului în care pot aborda aceste aspecte. Recunoaștem însă că e și o țintă mișcătoare aceasta, mai ales dacă regulile se tot schimbă. Iar regulile s-au schimbat. Când vine vorba de conflictul de interese și din august anul trecut uh, regulile au fost extinse și mai bine țintite pe ce înseamnă o fraudă potențială. Acum, la ce lucrăm noi? Ei bine, am avut schimburi cu statele membre din octombrie anul trecut. Mai multe evenimente au fost organizate cu statele membre, tocmai pentru a identifica, pe de-o parte, bunele practici, în ce privește conflictul de interese și apoi să verificăm dacă statele membre au ținut seama de schimbarea de reguli în propriile sisteme de management. Sigur, aici nu s-a spus încă ultimul cuvânt. Uh, Cartografiem ce se petrece în statele membre. Președinta întrerupe. Cer scuze, spun oratorul. Într-adevăr, răspund poate prea în detaliu. Instrumente financiare, evaluare globală, cred că am vorbit deja despre asta. Cum să ameliorăm absorpția în viitor? nu va interveni niciun miracol în uh, perioada următoare. Niciun stat membru nu va face un salt colosal în ce privește absorția. În schimb, perioada următoare de programare, eu sper să ajungem, să ne întoarcem la N plus 2. admită suntem foarte lenți și, în al doilea rând, prin măsurile de simplificare propuse, să facem ca lucrurile să devină foarte ușoare ca să se accelereze lucrurile am propus să nu schimbăm sistemul, să rămână la fel ca în această perioadă curentă. Și a doua măsură pe care aș sublineau e am făcut să fie foarte ușor ca un proiect să continue și în următoarea perioadă de programare, tocmai pentru a evita orice relansare, nou început necesar într-un proiect în derulare. Uh, finanțarea restanțelor, multe din plăți vor interveni după 2020, toate elementele sunt uh, integrate și vă asigur că propunerea CFM pe care am făcut-o include plafoanele pentru 2021, 2022, 2023, permitând astfel să plătim statele membre la timp. În ce privește raționalizarea uh, ratelor de eroare, cred că am răspuns deja. Cele 13 rate de eroare diferite, asta s-a întâmplat anul trecut, anul acesta avem mult mai puține dar, în mod evident, dacă putem să scădem această cifră, vom vedea ce e de făcut. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile extrem de detaliate. Acum nu mai avem prea mult timp, deci uh, aș dori să dau cuvântul domnului Corte. Aș dori să rog uh, să vorbească puțin mai succint pentru că s-ar putea Mm, să ne aflăm în situația în care uh, directorii generali să nu mai poată răspundă la sfârșitul ședinței la întrebările care le-au fost adresate. Mulțumesc, mulțumesc uh, și eu pentru introducere, foarte, foarte pe scurt, pentru că colegul Marc a spus deja foarte multe, mm, multe care țin de domeniul meu. Employment fully part of the uh, European cohesion noi, la uh, Direcția Generală pentru Ocupare, facem parte uh, și din uh, politicile regionale. Însă, viziunea noastră este puțin diferită. Dacă e să demarcăm fondurile de Geregio de fondurile pe care gestionăm noi, cheia este investiții în oameni din partea noastră. Investițiile noastre sunt taxate pe oameni. S-au realizat multe și mulțumită investițiilor posibile prin Fondul Social uh, european în mijlocul crizei și vă voi da și câteva cifre și de aceea Comisia a depus o propunere destul de ambițioasă pentru următorul cadru financiar multianual. Pentru FSE Plus, o sumă care va crește de la 85 de miliarde la 101 miliarde de euro. Acum există 215 programe operaționale în curs, în Fondul Social European și în Fondul European pentru uh, persoanele nevoiașe și ne ocupăm și de Fondul uh, European de Ajustare la Globalizare. În ceea ce privește asigurări și performanță, în ceea ce privește asigurările, mulțumită îmbunătățirilor făcute în cadrul de reglementare, pentru perioada financiară actuală, 2014-2020, cred că modelul nostru de asigurare a fost uh, foarte mult întărit. Bineînțeles, până la urmă, și ați auzit uh, și de la colegii mei și veți auzi din nou, până la urmă, statele membre sunt cele responsabile pentru implementarea fondurilor, nu Comisia. Însă, partajăm această responsabilitate și am introdus o rată de retenție de 10%, o curățare anuală a conturilor, o politică de suspendare și s-a introdus o folosire mai uh, intensă a altor mecanisme uh, utile pentru Fondul Social European și astfel sistemele noastre au fost întărite și ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite corect și potrivite obiectivelor setate de dumneavoastră. Cred că sunt măsuri bune, sunt convins și ați văzut asta și în raportul meu. Sistemul funcționează bine și aduce beneficii și asigurări sporite. Bineînțeles, întotdeauna există loc de îmbunătățiri și știu că asta vreți să auziți de fapt și nu să auziți că totul e bine. Bineînțeles, nu toate lucrurile stau bine, există loc de îmbunătățiri. Nu vreau să uh, repet ce a spus Marc Lemaitre, pentru că problemele noastre sunt asemănătoare. Este adevărat că, până la urmă, modelul nostru de asigurare se bazează pe activitatea autorităților de audit de la nivel național. Munca o fac ei, noi o controlăm de aceea avem o rezervă privind 28 din aceste 215 programe. 25, de fapt, din Fondul Social European, Inițiativa pentru Ocupare în Rândul Tinerilor și Fondul pentru uh, Persoanele uh, Nevoiașe. Există deficiențe în ceea ce privește aspecte cheie privind asistența. Putem să ne uităm la asta din două unghiuri, 28 de rezerve din 215 programe este mult, însă arată faptul că sistemele funcționează, aplicăm regulile cu rigurozitate și se detectează erorile. Și astfel oferim asigurări uh, autorităților bugetare responsabile, însă vrem să știm de ce există aceste rezerve și cum putem ajuta statele membre să rezolve problemele care au dat uh, naștere acestor rezerve. Care sunt problemele? Vreau să menționez acum trei aspecte. De ce există încă multe uh, rezerve în analiza noastră? În primul rând, s-au descoperit probleme referitoare la sistemele de verificare a gestionării din partea statelor membre, apoi procedurile de achiziție publică, fondul de coeziune și uh, fondul de dezvoltare regională și apoi mai există probleme legate de verificările de legibilitate ale participanților la inițiativa privind ocuparea în rândul tinerilor. De asemenea, mai există o chestiune uh, de uh, sincronizare. Unele autorități de audit nu au terminat la timp auditul a operațiunilor. Acestea sunt uh, punctele care ne îngrijorează. Vom monitoriza în continuare aceste aspecte și uh, Vom ține seama de acestea în formularea următoarelor planuri de audit. Când am semnat raportul 28, pentru aceste 28 de rezerve, am rezolvat deja între timp șapte rezerve și așadar statele membre au putut să uh, descarce acele conturi. Apoi uh, S-au înregistrat și progrese considerabile, însă s-a început foarte lent în 2014. Însă am văzut o accelerare cât privește rata de uh, implementare. Rata medie de selectare a proiectelor în FSE este 2,76% în iulie 2019, de la 40% în 2017. Acum avem 76% rata de selectare a proiectelor. Asta ar trebui să permită o accelerare a ratei de absorpție, care este acum de 26,2%. Regula N plus 2 nu ne ajută deloc aici și se um, renunță la o mare parte din disciplina de care trebuie să dea uh, statele membre și, bineînțeles, rata de absorpție a scăzut și lucrurile nu stau cum am dori. Până la urmă, cum am spus și la început, dacă analizăm unele cifre pe care le-am uh, colectat cât privește impactul fondurilor, aici lucrurile stau foarte bine, după părerea mea. Peste 26 de milioane de oameni au fost sprijiniți din Fondul Social European și Inițiativa pentru Ocuparea Rândul Tinerilor inclusiv 4 milioane de șomeri uh, pe termen lung. Și fondurile au contat foarte mult pentru acești oameni și pentru statele membre, bineînțeles. 2,6 milioane de participanți și-au găsit loc de muncă, 3,6 milioane de participanți au obținut o calificare și 1,4 milioane au beneficiat de uh, formare din sprijin, sprijinul Uniunii Europene și inițiativa pentru tineri și-a arătat valoarea și ne bucurăm că doamna președinte uh, von der Leyen um, a făcut din asta o prioritate pentru următorul mandat. Sper să ne putem întoarce aici când lucrurile au fost validate politic și să vorbim mai mult despre aceste inițiative excelente. Aici aș dori să închei și voi face tot ce pot ca să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a presidir en español. Eh, Mulțumesc. Acum uh, voi prezida în spaniolă. Mulțumesc, uh, domnule Corte. Vom trece la întrebări acum. Domnul Tsukovski va pune o întrebare în numele raportarei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Corte, pentru prezentare și pentru explicații de fiecare dată ne bucurăm uh, să vă avem, avem în sânul uh, comisiei noastre și să ne prezentați uh, viziunea dumneavoastră. Am multe întrebări. Una dintre ele este anul trecut. Comisia a explicat în raportul anual privind gestionarea și performanța că s-au făcut progrese în ceea ce privește suma globală la risc și rata globală a erorilor a dus toate acestea ducând la o îmbunătățire a politicii de coeziune. Anul acesta am fost informați că rezultatele excelente în ceea ce privește reducerea ratei de eroare de anul trecut, 1,4%, a fost doar o proiecție și nu o rată efectivă de eroare. Cum poate Parlamentul să aibă încredere în cifrele prezentate de Comisia Europeană? Aceasta e întrebarea mea. Și cum e posibil să calculăm o sumă globală a riscului pe baza uh, unor pure proiecții? Și cum poate Serviciul Intern de Audit al Comisiei în aceste comisii să emită un aviz pozitiv în ceea ce privește fiabilitatea datelor din EMPR. La pagina 83 am văzut că se menționează că Comisia este deschisă la discuții cu Curtea de Europeană de Conturi în privința îmbunătățirii și eficientizării uh, ratelor de eroare pe viitor. Aș fi bucuros dacă ați răspunde la această întrebare. Mulțumesc. Muchas gracias. Eh, pasamos ahora... Mulțumesc foarte mult, doamna Pencova. Thank you, Ms. Vice Chairman. Uh, thank you. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Mulțumesc, domnule Corte, pentru explicațiile detaliate. Mă voi referi la întrebarea pe care am pus-o și domnului Lometră, chestiunea fraudei. Puteți să ne spuneți care este stadiul implementării strategiei comune antifraudă, care a fost amânată pentru anul acesta? A doua întrebare este scurtă. În raportul um, anual de activitate vă referiți la raportul de implementare pentru Fondul Social European. Include datele uh, pentru 2018. Raportul este deja disponibil. Mulțumesc! Gracias, señora Pencova. Señor Yastel. Mulțumesc, domnul Chastel. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Două, trei întrebări foarte rapid. În primul rând, în ceea ce privește Fondul Social European. Știu că în trecut, li s-a reproșat uh, statelor membre că trebuie să facă mai multe valori privind Fondul Social European. Comisia a încurajat statele membre să evalueze sistematic fondurile pentru a permite elaborarea unei politici fondate pe date statistice concrete? La a doua întrebare, Inițiativa pentru ocuparea în eh, rândul tinerilor și garanția pentru tineri sunt inovatoare, sunt ambițioase, au în vedere reducerea șomajului în rândul tinerilor. Aici putem să ne bazăm pe date fiabile, comparabile din partea statelor membre, cum să incităm statele membre să îmbunătățească datele cât privește inițiativele pentru tineri. Și, în cele din urmă, cum măsoară Comisia durabilitatea investițiilor în fondurile structurale? Mulțumesc! Gracias, señora von Kram. Mulțumesc, doamna von Kramen. Well, um, I don't want to repeat the other... Nu vreau să repet întrebările enunțate deja. Pentru mine, altceva este mai interesant. Un fapt evident este că unele programe s-au complicat și realizarea dosarelor s-a complicat. Nu putem să ajungem la persoanele cele mai vulnerabile. Când aud ideile concrete privind noul CFM și că vreți să creșteți nivelul datelor și criteriile pentru persoanele șomere pe termen lung și grupurile cele mai vulnerabile. Experiența noastră este că s-ar putea să fie și mai dificil să ajungeți la aceste grupuri pe care doriți să le serviți și unde vedeți că există o nevoie deosebită. Nu sunt așa sigură că ar putea fi o problemă germană sau toată lumea are problema aceasta, însă aș dori să vă avertizez că trebuie să creșteți, că, că s-au crescut criteriile și obstacolele pentru următorul CFM. Poate aveți o idee. Pe de o parte avem nevoie de criterii obiective, trebuie să evaluăm, trebuie să existe un proces de monitorizare a criteriilor, însă, pe de altă parte, în special pentru grupurile la care mă gândesc, este mai degrabă o povară și nu ceva binevenit. Muchas gracias a todos por su... Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările foarte la obiect. Trecem la răspunsuri. Domnul Corte, vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări voi încerca să răspund în ordine, încep cu domnul um, Uh, Sunt chestiuni care ne deranjează și mă deranjează foarte mult și cred că ați pus punctul pe ei. Rata de eroare e calculată de Curtea de Conturi și de noi. Aveți dreptate. Și uh, vă felicit că ați găsit problema. Aveți dreptate să puneți această întrebare e un aspect foarte problematic care își are originea într-o metodă diferită folosită de Curtea de Conturi și de noi. Curtea de Conturi calculează folosind o altă bază. Nu vrem să avem probleme cu Curtea de Conturi, nici Curtea de Conturi nu vrea să aibă probleme cu noi. Eu încurajez Parlamentul să continue această discuție și cu Curtea de Conturi. Eu sunt uh, ofițerul care autorizează FSE și alte fonduri. Și în uh, raportul meu anual de activitate trebuie să evaluez riscurile pentru întregul an calendaristic. Uh, sunt obligat de cadrul uh, financiar, de regulamentul financiar. Ra regulamentul a fost încheiat în iulie eu trebuie să analizez, să evaluez riscurile care vin în a doua parte a anului. Nu avem nimic, am primit pachetul de asigurări, însă nu pentru a doua jumătate a anului. Eu fac o estimare cu colegii mei, o estimare uh, foarte meticuloasă. Ne bazăm pe această regulă de retenție de 10%, ceea ce înseamnă că pentru fiecare cerere de plată luăm 10%, punem deoparte așteptând clarificări și munca auditorilor și abia după aceea uh, eliberăm acei 10%. Avem o linie de apărare puternică, nu ne luăm riscuri disproporționate. Însă, curtea stabilește uh, rata erorilor pe baza trecutului. Asta e problema. Uh, au lucrat dintotdeauna așa și în fiecare an discutăm cu ei și ei recunosc că e o problemă și că uh, dă naștere la confuzii pentru dumneavoastră și pentru toată lumea. Nu am nicio soluție ușoară pentru problemă. Sper că am reușit să vă explic care este problema fundamentală și că nu e vorba că noi suntem dificili. Ar trebui pe viitor să avem un mod de calcul mai uh, armonizat și e un aspect uh, interesant, uh, important în ceea ce privește asigurările. Cred că aveți și o întrebare. Nu, cred că v-am uh, răspuns la întrebări, practic. Dacă nu, pot să revin mai târziu. Apoi, doamna Pencova. În ceea ce privește lupta antifraudă și strategia, nu cred că am fost întârziați. Nu cred că puteți spune că e o întârziere. Împreună cu celelalte direcții generale, procesăm uh, strategia comună antifraudă. Activitatea în desfășurare. Comisia a adoptat-o abia pe 29 aprilie 2019 și cred că foarte curând vom putea să prezentăm strategia comună în fața dumneavoastră pentru fondurile structurale. Din nou, uh, responsabilitatea principală va rămâne în statele membre, în cazul oricărei strategii, însă colaborăm activ cu statele membre și le încurajăm să lucreze mai mult și să-și întărească instrumentele analitice pentru analiza proactivă a riscurilor. Pot să menționez aici un instrument pe care l-am elaborat, care se numește Aracne și care a fost extrem de util. Se bazează pe uh, volum mare de date, pe conexiunile între actorii din Uniunea Europeană, care sunt aduși la oaltă printr-un algoritm și astfel noi și statele membre care participă, din păcate nu toate participă, pot să analizeze să vadă unde există riscuri de fraudă cu bani europeni. Și deja folosim acest instrument foarte activ împreună cu statele membre, în mai multe cazuri. În cazul strategiei antifraudă, ideea este să întărim instrumentele analitice. Însă, bineînțeles, ca întotdeauna, trebuie să facem asta împreună cu statele membre. În ceea ce privește raportul de punere în aplicare. Cred că v-am dat câteva cifre deja cu privire la rezultate. Punerea în aplicare a proiectelor s-a accelerat în 2017 și 2018. Dacă analizez evaluarea performanței pentru prioritățile FSE, 78% din priorități și-au atins bornele, 20% nu le-au atins și pentru două proiecte din două state membre, Comisia nu a putut evalua dacă s-au atins bornele pentru că datele nu erau fiabile, deci în două state membre. Domnule Șastel mi-a spus o întrebare cu privire la importanța evaluărilor. Sunt total de acord cu dumneavoastră, am o echipă în direcția generală care se ocupă doar de evaluări, așadar vă pot asigura că acest aspect este foarte important pentru mine și încercăm întotdeauna să ne um, îmbunătățim instrumentele, să obținem mai multe informații și colaborăm cu statele membre privind capacitatea de a evalua impactul adevărat al programului. Același lucru e valabil și pentru inițiativa pentru tineri. Regret să spun că acolo am descoperit puncte slabe, mai ales în unele state membre, chiar în ceea ce privește monitorizarea participanților, mai ales în ceea ce privește aflarea dacă o persoană ce a participat la program își păstrează locul de muncă ulterior sau rămâne în programul de formare sau educație. În ceea ce privește investițiile, o întrebare foarte bună, cred că întrebarea parte este și mai importantă pentru colegii de la DG Regio, se fac investiții în structuri mai degrabă. Cât ne privește, fiindcă e vorba de oameni, de persoane, numărul de persoane care um, au găsit un uh, loc de muncă este urmărit și încercăm să ne raportăm și la numărul de ani. Bineînțeles, interesul este să scoatem aceste persoane din șomaj. Și apoi, în cele din urmă, întrebarea privind dificultatea de a ajunge la grupurile cele mai vulnerabile din uh, societatea europeană. Crezi că este adevărat? Imaginea de ansamblu în ceea ce privește șomajul și participarea pe piața de muncă în Uniunea Europeană este foarte bună. Avem 241 de milioane de persoane în rețeaua europeană. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată de când s-a început înregistrarea. Nu cred că asta se datorează fondurilor europene sau Comisiei Europene. E vorba și uh, de companii, sunt locuri de muncă create de companii, însă imaginea este una îmbucurătoare. Și dacă e să analizăm la uh, tinerii, la șomerii care au fost uh, scoși din sărăcie, situația este impresionantă. Cu toate acestea, este clar că dacă ne depărtăm de mediile Uniunii Europene care sunt bune, vedem probleme foarte grave în unele state membre. Dacă ne uităm la rata șomajului în rândul tinerilor, în țara mea, în țele de jos, este 3-4%, adică aproape nu există. În schimb, în alte țări, Grecia, Italia, Spania, uh, procentul este de 10 ori mai mare. Acolo e nevoie de mai multe măsuri și cred că uh, mesajul politic al președintei alese este uh, binevenit. Alte grupuri vulnerabile, cum ar fi romii, migranții, colega mea va vorbi de asta mai târziu, aici ne întărim cooperarea ca să ne asigurăm că migranții uh, primiți în Uniunea Europeană uh, sunt preluați imediat și integrați cât de repede cu putință pe piața muncii. Și cred că aceasta este activitatea pe care o vom continua, sperăm, cu uh, sprijinul dumneavoastră în următorul mandat. Muchas gracias, señor Corte. Mulțumesc foarte mult, domnule Corte, și acum urmează uh, doamna Mișu, care este directoare generală pentru Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne. Aveți 5 minute la dispoziție. Good afternoon. Bună ziua! Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. E o onoare pentru mine să particip la această reuniune S-am cu membrii comisiei dumneavoastră un dialog deschis cu privire la activitățile DigiHome în 2018. În 2018 a fost primul an în care eu am fost director general. Pot să vă asigur că am muncit din greu cu o mare hotărâre pentru a dezvolta politicile pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm Uh, pentru a coordona eforturile, eforturi pe toate planurile, pentru a lansa noi uh, sisteme informatice uh, interoperabile și pentru a sprijini financiar punerea în aplicare eficientă a măsurilor legate de migrație și de securitate. O să menționez câteva rezultate pozitive obținute în ceea ce privește migrația. Am convenit împreună cu Parlamentul European am avut acordul din martie pentru Agenția de uh, Pază de Coastă. Uh, am, uh, i-am acordat competențe sporite pentru a sprijini statele membre. Am consolidat returnările și am propus o reformare a directivei privind returnările. Am consolidat căile legale de ajungere în Europeană, am modernizat regulile europene privind vizele am avut uh, un uh, amendament uh, la codul privind vizele și la sistemul SIS, care știți că face obiectul negocierii în prezent. Aș dori însă să vă dau câteva exemple concrete, pentru că în domeniul de care mă ocup eu, totul uh, contează când obții rezultate uh, concrete la fața locului. În 2018, numărul sosirilor ilegale a scăzut la aproximativ 150.000. am ajuns la nivelul dinainte de criză. E un rezultat concret cu care ne putem mândri. Cu toate acestea, situația este uh, extrem de volatilă și veți vedea și vom vorbi mai, mai, voi vorbi mai târziu despre acest lucru luna trecută, mai ales uh, pe una sau două uh, rute, uh, am constatat o uh, ușoară creștere. Am avut 25.000 de uh, redistribuiri a migranților uh, celor mai vulnerabili cu sprijinul uh, fondului fond. Fondul pentru azil și integrare a sprijinit mai bine de 40.000 de persoane în 2018 pentru returnare față de 16.000 în 2017. Însă, bineînțeles că Am, uh, deci, țările de prima intrare, Grecia, Italia, Spania, Malta, Cipru, mai ales, au beneficiat de finanțare, dar aș dori să vă spun că nu am uh, reușit întotdeauna obiectivele scontate, obiectivele vizate. Știți foarte bine că avem uh, dezbateri foarte aprinse cu privire la reforma sistemului comun de azil cu toții va trebui să facem un uh, efort pentru a ieși din uh, blocaj. Eu uh, salut eforturile susținute ale Parlamentului și uh, ale președintelui. În orice caz, în discursul inaugural, doamna von der Leyen, la fel ca și în scrisoarele de, scrisorile de intenție, a spus că migrația este o prioritate. În acest domeniu, noi am pregătit o serie de propuneri legislative pentru a combate terorismul și criminalitatea organizată, scopul nostru fiind să consolidăm regulile pentru comercializarea și folosirea precursorilor de explozibili să înlesnim folosirea informațiilor financiare în ce privește delictele penale și să îmbunătățim cadrul juridic pentru a, abandona, pentru a combate frauda. Toate aceste măsuri au fost adoptate în 2019, cu excepția unei propuneri uh, care se află încă la Parlament și la Consiliu de a preveni uh, răspândirea de uh, conținut terorist online. Sper că această propunere să fie uh, adoptată cât mai repede de cei doi colegiuitori. Acum, în ce privește bugetul, aș dori să vă menționez de asemenea câteva rezultate concrete. Politicile de afaceri interne au fost sprijinite de 2,6 miliarde de uh, angajamente reprezintă cam 2% din bugetul european credite de angajament. Rata de implementare a fost foarte bună. Am avut uh, cam 92% de rată de executare pentru angajări și plăți. Trebuie să ținem cont și de impactul veniturilor uh, alocate, care este o specificitate pentru fondurile DigiHome. DigiHome a reușit să scadă cu 30% uh, angajamentele uh, uh, în curs, raluri, și continuăm să monitorizăm situația lor. Rata de absorpție uh, la programele naționale pentru statele membre la azil, migrație și fondul de integrare, dar și la fondul de securitate internă, um, uh, arată de asemenea o tendință ascendentă. Grație controlelor efectuate de noi, rata de risc la închidere este uh, mică. 17,7 milioane de euro și rata de eroare reziduală rămâne sub uh, pragul de 2%. Acest rezultat este cu atât mai încurajator cu cât, uh, dacă facem uh, uh, o comparație cu costul controlelor, a fost mai mic în 2018 decât în 2017, în pofida volumului plăților efectuate în 2018. Am șase rezerve în raportul meu. Două dintre ele una e nouă, e vorba de Agenția de Pază de Coastă și de Frontieră, EASO, și agenția uh, au uh, rezerve datorită uh, reputației. Mai avem alte patru rezerve uh, pentru anul uh, trecut și care vizează toate fondurile. Uh, Solid și AMIF. Și așa cum am spus, la ședința de anul trecut, am ridicat două rezerve pentru Regatul Unit și pentru AMIF din Grecia. Aceste rezerve arată că în activitatea noastră suntem uh, proactivi, suntem amănunțiți și că corectările au ajutat uh, să creăm această cultură de preîntâmpinare. Statele membre și beneficiarii își dau seama că dacă e nevoie, fondurile vor fi recuperate. În încheiere, aș dori să spun următoarele. Doamnelor și domnilor, stimați uh, eurodeputați, DigiHome activează într-un context dinamic și volatil, care se schimbă practic uh, de la o zi la alta. E o provocare, având în vedere, deci, pentru uh, planificarea pe termen lung, dar și pentru implementarea fondurilor europene. Mai mult, pentru a face față situațiilor de urgență, Comisia reputat mm, vine cu suplimente la programele naționale uh, la, uh, cu, cu resurse financiare. Iar noi la Comisie cooperăm foarte strâns pentru a ne coordona eforturile pentru ca fondurile să fie folosite uh, la nivel intern, dar și extern. Nu întotdeauna a fost ușor și știți foarte bine și dumneavoastră acest lucru. Dar, întotdeauna, sigur, întotdeauna e loc de mai bine și e clar că uh, sunt posibile numeroase ameliorări, dar, în orice caz, voi continua uh, în aceeași uh, direcție, în același spirit. Uh, sper să continuăm să uh, cooperăm pentru a face față împreună viitoarelor provocări. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Michu. Mulțumesc foarte mult, doamna Mișu. Trecem acum la întrebări. Domnul Tehovski, vă rog. Ați pronunțat destul de bine numele meu, mai bine decât alții. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnă Mișu, pentru prezentarea dumneavoastră, dar într-adevăr știm că se întâmplă foarte multe situația evoluează, e foarte dinamică, dar totuși avem și noi multe întrebări în legătură cu performanța uh, bugetară. Vă rog să nu vă supărați pe noi. Noi avem foarte multe întrebări la obiect uh, la adresa direcției dumneavoastră generală, pentru că câteodată nu înțelegem cum se poate uh, să avem situații precum situația de la EASO, am avea o întrebare în legătură cu răspunderea DigiHome în acest dosar. Pentru că astăzi trebuie să votăm uh, descărcarea pentru 2017 și eu am fost foarte surprins să constat ce s-a întâmplat. Uh, să constat uh, elementele din auditul OLAF. Eu am vizitat EASO chiar în uh, vacanța de vară și pot să vă spun că am fost șocat. Cum se poate așa ceva? E o agenție minusculă. E o rușine pentru Uniunea Europeană. Nu mi-am închipuit că cineva poate să facă atâtea probleme într-o perioadă atât de scurtă și să facă atâta rău în jur și atâtea greșeli. Apoi, o a doua întrebare. Digi Home, de ce nu vine cu, perform- cu indicator de performanță în legătură cu uh, rezultatele pozitive legate de sistemul de relocări? De ce Digi Home nu găsește uh, acești, deci nu identifică acești uh, indicatori de performanță, mai ales în ce privește situația migranților extrem de vulnerabili, mai ales a copiilor migranți. Și o altă întrebare importantă, cea legată de buget. Europol și Eurojust, Eurojust se confruntă cu un număr tot mai, tot mai mare de cazuri. Noi, Parlamentul European, ne dorim ca Eurojo, Eurojust și Europol să coopereze cu OLAF și cu celelalte uh, instituții europene dar știm că au probleme uh, de personal uh, și de finanțare. Cum face față DigiHome acestei uh, situații? Care este reacția dumneavoastră? Și care sunt planurile DigiHome pe viitor? O altă întrebare. Care sunt problemele identificate în Germania și în Regatul Unit în ce privește gestionarea fondurilor solide? Și în Finlanda și în Grecia Uh, cu privire la uh, fondurile AMIF. De ce durează atât de mult pentru a corecta problemele detectate în Germania în 2013, având în vedere că sfera de aplicare a rezervei uh, emise atunci nu este atât de vastă. Ultima întrebare, dar nu și cea mai neimportantă, care este rolul europeni, ă, ă, ă, reprezentanților europeni pentru migrație și care va fi valoarea adăugată pe care o vor putea aduce eu. Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Plencova? Mulțumesc, doamna Plencova. Thank you, Ms. Mulțumim. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Mulțumesc și eu, doamnă Mișu, pentru această prezentare. Eu am doar o întrebare succintă a existat o recomandare la raportul Curții de Conturi din 2017, în raportul anual din 2017. DG Home raportează că pregătește o notă informativă în atenția statelor membre cu privire la eligibilitatea TVA-ului plătit de către instituțiile sau declarat de către uh, instituțiile publice. Ne Uh, puteți spune în ce stadiu se află uh, acest document, în ce stadiu de pregătire. Mulțumesc. Muchas gracias, señor Chastel. Domnul Chastel acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, întrebări cu privire la rezervele exprimate, mai ales pe marginea programului, programelor celor mai importante pentru DG-ul dumneavoastră, precum Uh, AMIF și Fondul uh, de Securitate Internă pentru bugetul 2014-2020. Se spune că există probleme mari de gestiune și legate și de sistemele de control. Eu uh, aș dori să ne spuneți câte ceva despre măsurile prevăzute pentru a uh, consolida auditurile Uh, mână în mână cu statele membre. M-ar interesa și o analiză succintă, știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, dar m-ar interesa o uh, analiză cu privire la uh, mecanismul pentru refugiați din Turcia, mai ales legăturile operaționale cu NG-urile pentru a gestiona fondurile, proiectele, dar și utilizarea resurselor puse la dispoziție. Și m-ar interesa și ceva în legătură cu uh, gestionarea și funcționarea hot spoturilor, Care sunt problemele cu care v-ați uh, confruntat și cum putem să facem uh, față acestor probleme. Și m-ar fi interesat și câte ceva despre cooperarea între uh, DG-ul dumneavoastră și alte servicii pentru a îmbunătăți comunicarea Uniunii Europene, uh, comunicarea Uniunii Europene în ce privește principalele realizări ale politicii europene în domeniul migrației. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna von Crown nu este în sală. Nu știu dacă domnul Pesca dorește să o înlocuiască. Nu, nu aveți nicio întrebare? Bun, atunci uh, dăm cuvântul direct doamnei Mișu pentru răspunsuri. Well, definitely I'm not going to be... E clar că nu o să mă supăr pentru că mi-ați adresat aceste întrebări, pentru că știu că și dumneavoastră și mie îmi pasă și dorim să găsim soluții pentru aceste uh, domenii atât de importante pe care am norocul să le conduc la acest uh, DG. Am să încep cu EASO. Știu ce s-a întâmplat cu descărcarea de gestiune pentru 2017 și sunt absolut de acord cu mm, dumneavoastră. Uh, eu, de la DigiHome, am, uh, am exprimat o rezervă pentru EASO pe 2017. Noul director a fost uh, prezentat aici în fața Parlamentului și a arătat ce va face Însă, pentru anul 2017 trebuie să ne asigurăm că totul se clarifică înainte de a ridica aceste rezerve și, de asemenea, înainte de a o face și dumneavoastră. Ce am învățat în urma acestei experiențe? E clar că eu reprezint aici comisia am uh, fost la DigiHome timp de 16-17 luni și m-am dus acolo după ce lucrasem la EASO și uh, lucrasem în Consiliul Director al EASO, lucrasem uh, de asemenea și cerusem Olafului să aibă o soluție foarte rapidă pentru EASO, pentru că asta este esențial pentru activitatea noastră. Consiliul Director a reușit să implementeze mai multe măsuri care au făcut ca fostul director executiv să plece de acolo, directorul interimar să implementeze în jur de 150 de acțiuni, uh, din care doar 10% nu s-au realizat până acum, să se numească și un nou director executiv care uh, a hotărât ca uh, Consiliul Director și Directorul Executiv să lucreze într-o deplină cooperare, controlând situația și având o relație de lucru care să ne permită nouă să fim siguri că ce s-a întâmplat în trecut nu se va repeta pe viitor. Iar din punctul meu de vedere, ca și reprezentant al DG Home, uh, s-au schimbat uh, participanții la Consiliul Director, pentru că de anul trecut, uh, până acum, DG-urile și vicedirectorii generali sunt cei care participă în acest Consiliul Director. Eu am participat în procesul de reorganizare. Chiar luna aceasta am elaborat echipe de lucru speciale care să urmărească munca agențiilor și nu mă refer aici doar la EASO, ci la toate agențiile executive. Echipele lucrează împreună pentru a asigura, în primul rând, ce se întâmplă în fiecare agenție, în al doilea rând, să urmărească îndeaproape uh, rezultatele și să implementeze la comisie cunoștințele necesare pentru a nu dubla eforturile făcute deja într-o agenție și care ar trebui aplicate direct în altă agenție. Deci dacă îmi spuneți ce s-a întâmplat în EASO, ce pot să vă spun că acum avem uh, controle interne, avem uh, niște sisteme de responsabilizare, o cooperare foarte bună cu directorul executiv și cu Consiliul Director. Am îmbunătățit cooperarea între acest Consiliu și directorul executiv și, pe de altă parte, Comisia. Prin urmare, consider că prin, uh, urmărim îndeaproape de asemenea și achizițiile publice și procesul de recrutare, deci sunt convinsă că mergem pe drumul cel bun. în ceea ce privește indicatorii în cheie de performanță. Planul strategic, care a fost stabilit până în 2020, nu ținea cont de nevoile specifice pe care le avem acum, după 2015 și 2016. Prin urmare, ce am făcut? Am elaborat foarte multe rapoarte, uneori chiar lunar, în legătură cu procesul de relocare, persoanele vulnerabile, numărul lor, persoane eligibile, ineligibile, refugiați, migranți, numărul de persoane care s-au integrat sau nu. Deci, răspunsul meu ar fi că monitorizăm îndeaproape situația avem uh, rapoarte repetate, rapoarte de progres și lipsa de indicatori cheie de performanță a fost uh, practic uh, rezolvată cu noile propuneri care au venit în fața dumneavoastră și a Consiliului. Care sunt planurile pentru Europol și buget? Europolul ține, de, depinde de uh, digiul meu. Eurojustul lucrează uh, în digi Justice, dar lucrăm îndeaproape. Eu am șase agenții, Europolul este una dintre ele și pot să vă spun că după 2015, după atentatele teroriste de la Paris, rolul Europolului s-a schimbat pe deplin. Mandatul său este acela de evaluare o, va fi evaluat în 2021. Ce am făcut noi între timp? Comisia a încercat întotdeauna să susțină Europolul pentru că acestei agenții s-au acordat multe sarcini noi, tocmai din cauza evenimentelor uh, în care s-au produs după 2015 și Europolul încearcă să, fa- să facă față acestor sarcini și pot să vă spun că toți cei care doresc să susțină Europolul trebuie să o facă pentru a crește, de exemplu, uh, bugetul și resursele și cei care sunt cei mai interesați și o fac cel mai mult sunt DigiHome-ul și Comisia. Însă, bineînțeles, uh, nu pot să acționez atunci când nu am mandat din punct de vedere legal. Nu pot să schimb acum mandatul Europolului la jumătatea implementării mandatului anterior, pentru că sunt anumite probleme care au apărut între 2015 și astăzi. Însă, am învățat din ce s-a întâmplat și cu susținerea dumneavoastră sper ca noul CFM să reușim să oferim Europolului toate resursele necesare pentru a face față provocărilor actuale. Le cerem, de exemplu, să acționeze ca un serviciu de inteligență, le cerem să uh, crească interoperabilitatea, să crească lupta împotriva terorismului online. Deci, iată, mai sunt multe de făcut și pentru toate aceste acțiuni e nevoie și de resurse adecvate. De ce a fost nevoie de atâta timp pentru a elimina aceste rezerve? Eu pot să vă spun că aș fi cea mai fericită dacă aș putea să le elimin într-un an, însă e nevoie de multe eforturi, eforturi făcute de noi și de statele membre. Am pus aceeași întrebare anul trecut când m-am alăturat Digi Home și uh, m-am asigurat uh, ca numărul de schimburi cu statele membre să crească pentru a înțelege și mai bine de ambele părți de ce e nevoie. Pentru că până la urmă, atunci când ridic aceste rezerve exprimate, acțiunile mele să fie determinate fie de faptul că acțiunile nu s-au desfășurat bine în statele membre, fie că nu s-au recuperat, recuperat banii, fie că au apărut alte probleme care au fost identificate. Și vă spun că nu-i deloc ușor să se facă aceste corecții rapid. În ceea ce privește EM Lows, am lucrat cu colegii mei de aproape, Diginier, pentru a face față problemelor uh, legate de migrație și securitate, la nivel intern și extern. Bineînțeles, avem și delegațiile noastre, delegații care, prin, și prin Serviciul de Acțiune Externă, ne oferă tot felul de date necesare muncii noastre legate de statele terțe. Însă anul trecut, de exemplu, am uh, avut o problemă pentru că la returnările voluntare aveam nevoie de informații concrete legate de resortisanții din țările terțe. Procedura era foarte lungă și uh, era nevoie de o construire de capacități la nivelul delegațiilor și de contactele potrivite cu țările terțe. Fără propunerile venite din partea noastră și fără uh, a implica pe oamenii noștri 11 oameni care au fost uh, implicați în Iordania, Sudan, uh, Libia și așa mai departe, în multe țări și vom avea și mai mulți în Bangladesh, Egipt, uh, Gambia, Pakistan și Turcia. Deci prin toți acești oameni pe care i-am trimis am reușit să sporim capacitatea delegațiilor, a birourilor consulare pentru ca procedurile să fie mai rapide pentru a obține informații legate de avertizări timpurii, de tendințe actuale. Avem un sistem de raportare din partea acestor delegații și cred că toate acestea sunt instrumente extrem de pertinente pentru a implementa mai bine parteneriatele pe care le avem cu țările terțe, incluzând aici și politica de returnare a UE. Încercăm, pe de altă parte, să îmbunătățim situația pentru ca cei care se află deja acolo avem o rețea care include toate persoanele deplasate în afară, din partea Comisiei, din partea statelor membre și din partea SEAE. Întrebarea pe care mi-a spus-o legată de TVA. E adevărat că am cerut uh, statelor membre să răspundă la chestionarul pe care l-am trimis și aceste informații ne vor ajunge la sfârșitul lunii septembrie. În funcție de informațiile primite vom evalua nevoile și pot să vă spun că imediat după aceea vom uh, putea defini uh, modalitatea de a proceda mai departe. Turcia și care este situația celor care uh, funcționează în Turcia, în special problema ONG-urilor. Relația cu Turcia, după cum știți și dumneavoastră foarte bine, nu e deloc ușoară, dar în domeniul migrației pot să vă spun că am obținut rezultate. Știm că declarația UE Turcia funcționează, a rămas în picioare. În mod clar, Uh, sosirile până în urmă cu 15 zile în Grecia și în Europa în general uh, au scăzut ca număr față de perioada dinainte acestei declarații, o scădere de aproximativ 90%, dar mai mult, în ultimele săptămâni ce am remarcat în jur de 7.000-8.000 de persoane care au ajuns în ultimele săptămâni. Pe de altă parte, în Turcia sunt 4 milioane de persoane care se află acolo, pe teritoriul Turciei, și uh, situația este critică pentru toate aceste persoane. Banii, fondurile pe care le acordăm și pe care le acordăm în principal partenerilor noștri, sunt bani bine utilizați, am văzut rezultate tangibile și nu sunt conștientă că ar fi probleme în ceea ce privește relația dintre partenerii noștri la fața locului și autoritățile turce. Știu că au existat astfel de probleme anul trecut, dar între timp situația s-a îmbunătățit considerabil. UE Cred că a trimis uh, înapoi în jur de 24.000 de sirieni uh, din Turcia care au fost relocați și e adevărat trebuie să fim foarte atenți să vedem ce se întâmplă în Turcia Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că declarația UE-Turcia va da roade și asta din toate punctele de vedere. Cum gestionăm uh, hotspoturile? Președinta, doamna Mișu, v-aș ruga să încheiați pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Da, îmi pare rău, dacă doriți, puteți să-mi puneți întrebări și după dezbatere voi rămâne la dispoziția dumneavoastră. Foarte pe scurt, situația hotspoturilor în Grecia nu este deloc bună. Noi, cu fondurile pe care le alocăm, încercăm să avem grijă de situație, încercăm să îmbunătățim situația pe zi ce trece. E clar că vine iarna, și uh, strategia față de minori trebuie să se implementeze. În urmă cu două zile am prezentat și o strategie pentru noul guvern. Banii pe care i-am alocat, uh, cred că e clar pentru toată lumea că aduc o valoare adăugată. Însă, dacă 700 uh, de persoane ajung zilnic la un astfel de hotspot, trebuie să ne asigurăm toate resursele necesare și financiare și de altfel prin agenții, prin autoritățile elene pentru a-i ajuta să facă față acestor provocări. Noi am cerut întotdeauna autorităților de acolo, am trimis uh, planuri de acțiune pentru a vedea cum se poate gestiona zilnic situația. La capitolul comunicare, și am să închei aici, doamnelor și domnilor, am făcut foarte multe. Însă, ce vedem în presă atunci când apare o veste negativă, aceasta se răspândește imediat, peste tot, în schimb, dacă apar și vești bune, acestea nu sunt cunoscute nicăieri. Iar rolul meu, în calitate de administrator, la nivelul comisiei, alături de colegii din celelalte digiuri și, bineînțeles, în digiul meu, Responsabilitatea mea este să ne asigurăm că banii pe care îi acordăm sunt cheltuiți așa cum trebuie, că politicile dau rezultate și Până la urmă, ce ne interesează este să ținem cont de îngrijorările existente în ambele domenii, migrație și securitate, atât la nivel intern cât și extern. Și că rezultatele sunt acolo pentru ca cetățenii să aibă din ce în ce mai puține probleme. Însă e greu. E clar că putem face mai multe, facem deja foarte multe. Pot să vă spun doar că am nevoie de susținerea dumneavoastră pentru ca mesajele pe care le transmitem să fie cele corecte. Și sper uh, ca și noua comisie, care concepe acum noile domenii de politică, va reuși să aducă rezultate și mai bune și o comunicare pe măsură. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mișu. Trecem acum la ultima prezentare. Domnul Kun Dâns, director general adjunct al Direcției Generale de Cooperare. Vă rog, aveți 5 minute la dispoziție, dar cât mai repede cu putință, pentru că interpreții vor trebui să plece. Mulțumesc. Thank you um, very much, and I'll try to be briefer than five minutes in my introduction, so you have a bit more time and we spare the... Mm, mulțumesc, știu că data trecută am, uh, i-am scutit pe interpreți. Uh, în primul rând, uh, vreau să vă dau o idee a aspectelor unde am avut succes, uh, patru aspecte cheie, și apoi evaluarea noastră a sistemului de gestionare. În ceea ce privește performanța, am uh, subliniat asta în raportul nostru de activitate, aici sunt aspecte care ies în evidență. Primul se leagă de cele spuse de Vivi Mișu mai devreme și anume modul în care am reușit să tratăm uh, cauzele cheie ale migrației uh, ilegale și a uh, strămutării forțate. Având în vedere numărul de oameni care vin acum în Europa, comparativ cu 2016-2017, putem să vedem că în ceea ce privește activitatea noastră privind cauzele în țările de origine și țările de tranzit, a fost de succes și trebuie